Busy, huh? You had another minister? Many ministers. Bene, benvenuti a tutti, ambasciatorii nostri omaggi. Bun venit tuturor, salutări, stimați ambasadori. Avem un schimb de opinii cu domnul Șandor Pacecas, ministrul de cultură și dezvoltare rurală din Ungaria, președintele în exercițiu al Consiliului. Vă urez bun venit, domnule Șandor. Domnule ministru, e o plăcere să vă avem astăzi aici pentru a ne prezenta concluziile privind viitorul PAC în urma ultimei reuniuni a Consiliului. Domnule președinte, știți că lucrăm la raportul domnului Des, un raport foarte important care vine în urma comunicării Comisiei din 19 noiembrie 2010. Ne veți spune care sunt prioritățile pe care vă vom spune care sunt prioritățile noastre. Deci așteptăm să vedem care este și părerea Consiliului. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și vă dau cuvântul domnule ministru. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați. Când uh, în luna ianuarie, la începutul președinției maghiare, am venit în fața comisiei dumneavoastră pentru a vă împărtăși prioritățile noastre, mi-ați cerut să revin aici în timpul acestui semestru pentru a vă informa în legătură cu lucrările Consiliului privind viitorul politicii agricole comune. Și de aceea am uh, avut această inițiativă de a organiza un schimb de opinii cu dumneavoastră astăzi. Președinția maghiară, cât și eu însumi, suntem convinși că trebuie să colaborăm cu Parlamentul European. Și iată-mă astăzi aici. Mă bucur să fiu în măsură să vă informez că pe 17 martie, cu mare majoritate, Consiliul a adoptat concluziile președinției maghiare dând astfel uh, niște orientări clare Comisiei în ceea ce prește propunerile legislative care țin de viitorul politicii agricole comune. Prin dosarele agricole de pe ordinea de zi, președinția maghiară a acordat prioritate negocierilor privind comunicarea Comisiei, care va stabili viitorul politicii agricole comune. A acționat astfel conștienți de faptul că agricultura este un sector strategic, o valoare fundamentală a Europei, un element fundamental din dezvoltarea sa politică și economică și de la bun început președinția maghiară și-a exprimat uh, ambiția de a obține cât mai multă convergență în acest domeniu până în 2020. Eu cred că s-au înregistrat multe progrese. Pe 17 martie, Consiliul de Agricultură a adoptat uh, concluziile președinției uh, maghiare cu majoritate calificată. Mai exact, 20 de țări au fost pentru. Această majoritate calificată este un sprijin clar pentru consolidarea politicii agricole comune. Acest acord este de asemenea un bun mesaj transmis cetățenilor, agricultorilor și tuturor celor care trăiesc la sat. Toți cei care sunt afectați de această politică. Cred că prin intermediul acestor concluzii am, ne-am îndeplinit obiectivele și nu cred că trebuie să vă explic dumneavoastră cât de greu este să se ajungă la un numitor comun, dat fiind faptul că statele membre sunt foarte diferite între ele. Concluziile oglindesc foarte bine motoul președinției maghiare, și anume că o Europa puternică are nevoie de o politică agricolă comună puternică. Și asta nu doar în interesul comunității de agricultori, ci pentru toți locuitorii. Concluziile arată foarte clar care este poziția la care au ajuns țările membre prin acel vot cu majoritate calificată și sunt sigur că aceste concluzii îi vor da Comisiei orientările necesare pentru a-și face propunerile legislative, sprijinindu-se pe principiile enunțate în comunicarea Doamnelor și domnilor, permiteți-mi acum să vă rezum esențialul acestor concluzii. În acestea am confirmat cele trei obiective pentru viitorul PAC, așa cum au fost ele formulate în comunicarea Comisiei Europene. Și anume, Europa trebuie să producă suficiente alimente uh, sigure, de bună calitate la niște prețuri abordabile, asigurându-se că vom uh, gestiona în mod uh, cât mai rațional resursele noastre, protejând mediul înconjurător, bunăstarea animalelor și asigurând în același timp dezvoltarea mediului rural peste tot în Europa, permițându-i uh, acestui mediu rural să fie viabil din punct de vedere economic. Printre concluzii, aș vrea să subliniez faptul că miniștrii Uniunii Europene sunt ferm convinși de faptul că politica agricolă comună trebuie adaptată pentru a putea face față noilor provocări. Consiliul reamintește faptul că un sector agricol durabil, competitiv și productiv își va aduce cu o contribuție însemnată la îndeplinirea obiectivelor uh, conținute în strategia 2020. De asemenea, aceste concluzii ne confirmă faptul că politica agricolă comună va rămâne o politică puternică și pe viitor. O politică care va fi finanțată de la bugetul comunitar în funcție de obiective. De asemenea, se recunoaște faptul că suma alocată politicii agricole comune, bugetul, va fi definit de Consiliul European. În ceea ce privește structura comună a PAC, care se bazează pe doi piloni diferiți și complementari, aceasta se va menține. Acum, referitor la simplificarea politicii agricole comune, unul din lucrurile cele mai importante. Consiliul a, i-a cerut Comisiei să examineze propunerile făcute de statele membre în ceea ce privește această simplificare. Vreau de asemenea să vă spun că în concluzii se recunoaște legitimitatea plăților directe, aceasta fiind, uh, acestea practic alcătuind uh, cea mai mare parte din veniturile agricultorilor. În ultimele luni am avut o dezbatere foarte intensă privind redistribuirea ajutoarelor directe pentru veniturile agricultorilor. În concluzii, se recunoaște faptul că pe viitor această distribuire va trebui să fie mai echitabilă, însă cadrul bugetar general trebuie avut în vedere, iar orice schimbare semnificativă care ar putea perturba sistemul trebuie evitată. Consiliul, de asemenea, uh, este dispus să accepte ideea de a avea niște ajutoare mai bine țintite, deoarece așa credem că îi vom uh, ajuta mai bine pe cetățeni. În același timp, am văzut că există o destul de mare rezistență la, față de ideea de a plafona Uh, ajutoarele oferite exploatărilor private. Consiliul atrage atenția Comisiei asupra faptului că dacă dorește să facă o propunere în acest sens, trebuie să o facă fără să afecteze competitivitatea exploatărilor uh, și fără să afecteze eforturile de simplificare a PAC. Consiliul a fost de acord ca agricultura europeană să rămână în continuare orientată către piață și competitivă. Ministrii Uniunii Europene consideră că avem nevoie pe viitor de o agricultură puternică, competitivă și durabilă. Statele membre vor să pună capăt uh, scăderii veniturilor agricultorilor iar Consiliul și-a demonstrat angajamentul de uh, a-i proteja pe agricultori de fluctuațiile prețurilor. Majoritatea statelor membre consideră că trebuie menținute măsuri pe piață, un fel de plasă de siguranță. Statele membre sunt de acord de asemenea cu ideea ca producătorii să obțină o mai mare parte de venituri uh, din de veniturile, o mai mare parte din veniturile generate de lanțul alimentar. De asemenea, trebuie să facem față așteptărilor societății. Prin urmare, politica agricolă comună trebuie să țină cont de obiectivele de mediu. Există un consens în ceea ce privește ecologizarea politicii agricole comune, iar statele membre doresc de asemenea ca această politică să participe la eforturile de combatere a schimbării climatice. Iar ecologizarea merge mână în mână cu obiectivele de simplificare. Și cu niciun preț nu pot fi crescute poverile administrative asupra cetățenilor sau statelor membre. Trebuie să se țină cont de interesul cetățenilor, al agricultorilor, dar și de realitatea economică. Consiliul consideră că agricultura europeană nu își poate îndeplini sarcinile și obiectivele sale fără inovare. Politica agricolă comună este o unealtă foarte eficace de a încuraja inovarea și de a pune în practică rezultatele sale. De asemenea, politica de dezvoltare rurală în cadrul PAC și-a, de, și-a demonstrat legitimi, legitimitatea și o astfel de, de politică rămâne hotărătoare pentru a îmbunătăți competitivitatea, pentru a crește competitivitatea și viabilitatea acesteia. De asemenea, acordăm o atenție deosebită tinerilor agricultori, deoarece ei sunt cei care vor trebui să asigure producția alimentară în cantitate suficientă, conform unor norme de siguranță ridicate. Consiliul recunoaște faptul că trebuie sporită sinergia și coerența între politica de dezvoltare rurală și celelalte politici europene aferente. Ne-am luat de asemenea un angajament pentru ca Europa să-și mențină o agricultură diversificată și să îmbunătățim șansele de dezvoltare economică ale regiunilor rurale. Doamnelor și domnilor, astăzi nu vă voi prezenta o listă completă a concluziilor, deoarece le puteți citi, aceste documente sunt uh, publice. Însă, pe lângă faptul că vreau să sub, am vrut să subliniez aceste elemente importante, aș vrea să vă informez de asemenea în legătură cu faptul că uh, s-au dat niște orientări clare și coerente în ceea ce privește viitorul PAC. Consiliul și-a luat angajamentul să facă tot posibilul pentru ca o politică agricolă comună puternică să uh, ne ajute în uh, atingerea, în îndeplinirea obiectivelor uh, din strategia 2020. Parlamentul are un rol foarte important. Sunteți colegiuitori. de cât am auzit eu la raportul DES, s-au înaintat peste 100 de amendamente. E important ca Parlamentul să definească niște orientări coerente care să fie în sprijinul unei politici agricole comune puternice. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi acum să vă informez rapid în legătură cu celelalte dosare legislative pe care președinția maghiară uh, Uh, le consideră ca fiind prioritare. Aș vrea să subliniez pachetul privind laptele și cel privind politicile de calitate. Agricultorii și consumatorii doresc aceste pachete să fie adoptate cât mai curând și e răspunderea noastră politică comună să ajungem la un acord în prima lectură între Consiliu și Parlament, dacă e posibil chiar în timpul președinției maghiare. Pe lângă acestea s-au făcut multe progrese la Consiliu în ceea ce privește adaptarea la tratatul de la Lisabona a regulamentelor uh, din domeniul PAC. Și e vorba aici de peste o mie de pagini de legislație și ne bucurăm să vedem că și pentru Parlamentul European această procedură este uh, prioritară și astfel vom putea începe trialogul. Consultările tripartite, mă scuzați. Printre uh, aceste ajustări, în ceea ce privește aceste ajustări, ne așteptăm la mari progrese în ceea ce privește dezvoltarea rurală și plățile directe. Aș vrea să vă asigur că președinția maghiară va da dovadă de același nivel de ambiție și în cel de-al doilea semestru. Suntem gata să cooperăm cu dumneavoastră pentru consultări și pentru a asigura uh, progresele necesare și sunt sigur că pot conta pe sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc acum pentru atenție. Mulțumim domnului ministru Fazecaș. Noi uh, vom, uh, ne vom asigura că pachetul pentru lapte, calitate, dezvoltare rurală și plățile directe uh, sunt texte de care ne ocupăm în momentul de față. Chiar astăzi am votat unul în această comisie și sperăm că aceste pachete vor fi finalizate cât mai rapid. Bineînțeles, așteptăm din partea Consiliului acceptarea propunerilor Parlamentului și deci, oricum, vom colabora foarte strâns. Începem dezbaterea. Are imediat cuvântul domnul raportor Arbeldes. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru Fazekas, pentru că ați venit astăzi aici alături de noi și că ne-ați uh, spus uh, ce s-a întâmplat la Consiliu am urmărit cu atenție ceea ce ați uh, spus. Multe dintre aspectele menționate de dumneavoastră pot fi subliniate, iar în ceea ce privește obiectivele, cred că suntem de acord că trebuie că avem nevoie în Europa în continuare de securitate alimentară, că trebuie să ținem cont în continuare de protecția și bunăstarea animalelor, că zonele rurale trebuie consolidate, nu doar menținute în viață, și că avem nevoie de o agricultură competitivă și durabilă. Ați uh, spus că subiectul uh, decisiv este la sfârșitul dezbaterilor, lucru care nu ne simplifică nici nouă activitatea, pentru că trebuie să știm cât are la dispoziție agricultura și abia după ce putem să răspundem la această întrebare, putem decide definitiv cum se va configura politica agricolă pe viitor. Sunt de aceeași părere cu dumneavoastră și cred că și majoritatea deputaților sunt de aceeași părere și anume avem nevoie în continuare de ambii piloni. Cu siguranță există diferite păreri referitoare la modul de configurare al celor doi piloni, dar în următoarele săptămâni uh, sper că vom reuși să cădem de acord asupra unor compromisuri, astfel încât să obținem o majoritate largă în ceea ce privește atribuțiile care să fie alocate fiecărui pilon. Un sub... Acesta va fi un subiect dificil și cu siguranță în final Consiliul va trebui să decidă și el referitor la distribuirea mijloacelor, resurselor bugetare uh, multe uh, propuneri se referă la aceste puncte și în funcție de gradul de afectare, părerile sunt uh, cât se poate de diferite. Însă, în final, vom găsi cu siguranță o soluție care să ducă la o distribuție mai cinstită, mai dreaptă a resurselor bugetare în Europa. Astăzi, uh, ministrul pentru agricultură din Germania a fost aici prezent la întrunirea coordonatorilor și a spus că este dificil să se găsească niște uh, reguli corespunzătoare și nebirocratice și dacă există plafoane care uh, duc la um, anumite plăți, uh, acest lucru nu reprezintă neapărat obiectivul nostru. Între Parlament și Consiliu există un consens și anume că avem nevoie de o agricultură orientată către piață, uh, în Europa, dar că nu putem să o expunem, uh, că nu putem expune această agricultură direct uh, pieței, ci că este nevoie de o plasă de salvare, o plasă de siguranță pentru agricultori, pentru că există foarte multe oscilații pe această piață și în acest domeniu. Mă bucur de asemenea că ați uh, abordat subiectul tinerilor agricultori, tinerilor fermieri, pentru că am discutat și cu aceștia și am observat că și în rândul acestora părerile referitoare la configurarea politicii agricole sunt diferite. Per total, domnule ministru Fazecaș, doresc să vă mulțumesc pentru colaborarea corectă și bună pe care am avut-o până acum și sper că aceasta va continua și în continuare până la sfârșitul mandatului dumneavoastră. Vă mulțumesc! Grazie, Albert. Mulțumesc, Albert Des. Luis Capola sunt persoane acum cuvântul și apoi George Lyon. Obrigat, președinte, Eu, eu peste desculpa sub o questão de organizare dos nossos... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să știu mai întâi uh, cum ne organizăm Președinția maghiară a introdus subiectul, așa că ce facem? Discutăm punctul 13 pe ordinea de zi deja sau nu? să, să se Dacă așa este, atunci aș dori să fac o mică observație. Trebuie să mulțumesc Ministrului pentru informațiile pe care le-a furnizat în legătură cu situația din Consiliu. M-am mulțumit modul în care ne-a prezentat uh, evenimentele și grupul socialist în general este satisfăcut uh, pentru că suntem de acord cu um, o parte din uh, lucrurile prezentate cel puțin. Eu personal nu cred că putem fi de acord cu limita pe care ați, despre care ați vorbit pentru PAC. Aș dori să spun că 1267 de amendamente au fost depuse. Grupul socialist a făcut eforturi mari pentru a concentra propunerile într-un număr cât mai mic de amendamente. Am, am depus mai puțin din, de 10% din aceste amendamente, dar chiar dacă au fost puține, au acoperit multe din preocupările grupului socialist și mulți dintre mare parte din membrii noștri sunt de acord cu ele. Suntem un grup foarte unit cu toții sprijinim idealurile grupului nostru. Nu doresc să anticipez ce va spune colegul nostru Stefan Le în calitate de raportor din umbră, dar doresc să spun încă o dată că dorim să contribuim la uh, un compromis, un viitor compromis pentru că considerăm că textul trebuie să fie unul coerent. George Lyon are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Foarte pe scurt, sunt de acord cu aspectele pe care le-ați menționat în prezentarea dumneavoastră. Securitatea alimentară, consensul legat de ecologizare, însă Nimeni nu știe exact cum vom atinge aceste obiective. Politica agricolă comună trebuie să se adapteze și la schimbările climatice sau la lupta împotriva schimbărilor climatice, să răspundă preocupărilor societății dincolo de rolul fundamental de a produce uh, alimente de calitate pentru consumatorii europeni. Sunt uh, nerăbdător să lucrăm în continuare cu președinția dumneavoastră în următoarele săptămâni și luni pentru ca discuțiile să avanseze. Noi vom face toate uh, eforturile pentru ca aici la Comisie discuția să avanseze și să vă prezentăm o poziție uh, cât mai bine elaborată a Parlamentului European privind reforma PAC-ului. Mulțumesc! Martin Mulțumesc, George. Martin Heusling. <clears throat> Ja, Minister, ich danke Ihnen für Ihre... Domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. În esență, ați spus că părerile sunt cât se poate de diferite și că în continuare discuțiile trebuie să continue până să putem ajunge la un numitor comun. Și cu siguranță, în final, vom reuși să obținem acest compromis. Sperăm că așa va fi. Sperăm că bugetul uh, pentru agricultură nu va fi redus prea puternic și că va fi implementat în forma sa în care va exista. Sperăm că Consiliul va găsi și curajul de a face această punere în aplicare. Noi la Parlament pentru noi este foarte important acest subiect, uh, este foarte important acest subiect al plafonării, un subiect care a fost discutat controvers, într-un mod controversat, atât la Parlament cât și la Consiliu. Și cred că aici este vorba despre o chestiune care vizează corectitudinea distribuirii fondurilor și trebuie să ne întrebăm ce înseamnă ca fermierii să participe la un lanț de producție cu câștig mai mare. Aceasta este o formulare care mai trebuie să fie pusă în aplicare și sper că Consiliul va veni cu clarificări. Mi s-a părut foarte interesant că subiectul ecologizării a fost abordat undeva spre final, pentru că eu cred că este un element cheie, nu este un aspect secundar al plafonării generale, ci este un element esențial. Pentru că astfel pot fi justificate cheltuielile în general pentru politica uh, agricolă. Ieri ne-a fost prezentat un studiu, se vorbea despre uh, gradul mare de azot era vorba de cheltuieli între 17.000 și 30.000 de euro. Um, sper că ne vom uh, concentra și asupra acestui domeniu și că vor exista niște evoluții pozitive, pentru că este necesar ca în Europa măsurile de mediu să uh, ajungă în prim plan și sper că și Consiliul uh, consideră asta la fel de important. Vă mulțumesc! Martin, onorevole... Mulțumesc, Martin, doamna Murvai și apoi Stefan Lefol. Mulțumesc! Este o plăcere pentru mine să-l uh, salut pe domnul ministru Fasecaș. Voi pune întrebări în calitatea sa de reprezentant al președinției, dar și de ministru al țării mele. Voi profita de ocazie pentru a clarifica câteva aspecte de bază legate de valorile fundamentale. Iată care a fost spiritul amendamentelor pe care le-am depus la raportul DES. Prima întrebare de ordin tehnic, se pare. Propun o nouă denumire comună pentru agricultură și dezvoltare rurală. Poate că pare anodin acest lucru, dar de fapt este o chestiune de substanță. Dorim să protejăm sau nu mediul rural. O a doua, un al doilea aspect se referă la natura sistemului de ajutoare pe care îl vom crea sistem de ajutoare pentru agricultori, să, trebuie să vedem dacă vom permite astfel oamenilor să supraviețuiască la țară. Domnul ministru este pentru interzicerea unor uh, limite maxime, de unor plăți pe suprafața cultivată. Cred că este injust ca contribuabilii maghiari și europeni să uh, finanțeze îmbugățirea unor miliardari uh, Uh, care trăiesc uh, din agricultura mono, din monoculturile agricole, care folosesc foarte puțină mână de lucru. Spun uh, alegătorilor maghiari că Imperiul Ceani primește peste 9 miliarde de forinți, 3 milioane 300 de mii de euro ajutoare agricole de la Uniunea Europeană. Dar, de fapt, o bancă de la Budapesta este proprietară și acești bancheri nu s-au ridicat niciodată, nu s-au sculat niciodată dimineața de vreme pentru um, a ara. Președinția maghiară sau dumneavoastră, domnule ministru, sunteți sau nu în favoarea unei sume minime care ar permite agricultorilor, micilor fermieri sau tinerilor agricultori să supraviețuiască uh, din agricultură. Un al treilea aspect, domnule ministru, a treia întrebare, care este atitudinea dumneavoastră în legătură cu uh, această dizociere agricultură locală sau globală? trebuie să privilegiem alimentele produse la nivel local. Sunteți de acord că trebuie să încurajăm funcționarea unor agenți economici mici care transformă produsele agricole și, în fine, un alt aspect uh, puțin mai special, dar trebuie să vedem ce facem și cu acesta. Sunteți de acord, domnule ministru, să se interzică pur și simplu importurile de produse care nu respectă normele de protecție a consumatorilor și așa mai departe, norme foarte riguroase din Uniunea Europeană. Agricultorii maghiari trebuie să respecte aceste norme foarte stricte, însă majoritatea agricultorilor uh, din uh, lumea în curs de dezvoltare nu respectă aceste reguli. Este injust. Credeți că justiția este o valoare importantă, domnule ministru? Stefan Lefol, Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi intra o dezbatere strict maghiară, așa cum se întâmplă aici. Nu știu dacă dumneavoastră, doamnă, v-ați trezit vreodată dimineața ca să arați, dar putem să discutăm despre asta puțin mai târziu, dacă doriți. Ça doit être la traduction en hongrois, donc j'imagine que ça doit être assez fleuri. Dar, în fine, este uh, o discuție între maghiari, nu-i așa? Uh, în orice caz, mulțumesc președintelui Consiliului pentru uh, prezentarea activității din Consiliu, prezentarea obiectivelor. E nevoie de obiective pentru politica agricolă, pentru ca aceasta să fie competitivă, bineînțeles, durabilă și care să țină cont și de dimensiunea socială a agriculturii și prezența acesteia pentru întregul teritoriu european. E trebuie ca această agricultură politică agricolă să fie și echitabilă, justă în repartizarea ajutoarelor și durabilă. Și pentru că acest aspect al Berdes uh, a lucrat mult, noi toți aici în comisie, și a propus uh, compromisuri. Și cred că acesta va fi obiectul prezentării pe care o va face Um, dar oricum suntem pentru ca Parlamentul să poată afirma o poziție sprijinită cât mai larg um, în funcție de poziția, um, comunicarea uh, Comisiei sau pe lângă sau ca reacție la comunicarea Comisiei. Aș dori să pun o întrebare. În Consiliu s-a discutat despre durabilitatea agriculturii între primul și al doilea pilon a avut loc o discuție care ar fi putut să ducă la o propunere care să nu fie cea prezentată de Comisarul European în comunicare? S-a evocat, de exemplu, posibilitatea de a modifica echilibrul între primul și al doilea pilon? Grazie, Stefan. James... Mulțumesc, Stefan. James Nicholson are cuvântul. Ok, Morvei. Doamna Morvai, în punct de respectare regulamentului. Domnule președinte, aș dori să spun reprezentantului bancarilor milionari, nu știam că sunt reprezentanți în această uh, comisie. Sper că alegătorii dumneavoastră știu că uh, reprezentați aici interesele bancherilor milionari. Ați, ați putea uh, să spuneți acestui reprezentant să-și îmbunătățească puțin uh, umorul și să-și păstreze observațiile uh, private? James, a te. James, ai cuvântul. Uh, first of all, can I add my words of welcome to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să urez eu bun venit uh, domnului ministru în această după-amiază. Am avut oportunitatea de a merge în Ungaria înainte de Crăciun și am uh, văzut personal multe dintre problemele cu care se uh, confruntă Ungaria. Este interesant să vedem uh, din perspectiva statelor membre vechi care sunt aceste probleme care există unele dintre ele, prin acestea am trecut și noi. Vorbim despre ecologizare, de greening. Cred că acesta va fi punctul uh, esențial pentru orice poziție a Parlamentului, pentru că acest greening, ecologizarea, uh, va fi punctul esențial al oricărei reforme. Eu sunt de părere că nu ar trebui ca această ecologizare să se găsească la pilonul 1, ci la pilonul 2, pentru că acolo este locul acestui element. Eu respect punctul de vedere al celor care nu sunt de această părere, însă Cred că am discutat foarte mult despre acest lucru uh, în cele trei instituții. Am discutat despre reducerea birocrației, despre simplificarea ecocondiționalității, uh, despre simplificarea uh, vieții agricultorilor dorim să reducem practic toate aceste uh, lucruri. Însă orice decizie luăm, orice directive adoptăm, înseamnă mai multe inspecții, o birocrație mai mare și o uh, complic- complexitate mai mare. Deci, până la urmă, cum reușim să simplificăm? În loc să discutăm despre aceste lucruri, haideți să încercăm să facem cu adevărat ceva. Haideți să facem ceva, pentru că acesta este obiectivul reformei și Sper că atunci când vom avea rezultat, ca rezultat un uh, document legal, sper că într-adevăr vom obține și niște rezultate. Ați auzit că această comisie uh, exprimă multe păreri, la fel de multe ca și Consiliul. Însă important este ca la sfârșitul zilei toată lumea să uh, convină asupra unor poziții și să înțeleagă că nu toți putem obține tot ceea ce vrem, însă cu toții trebuie să încercăm astfel încât să se ajungă la o politică agricolă comună, sigură și durabilă, care să poată fi uh, utilizată de toată lumea. Abia aștept să lucrăm împreună în următoarele luni și uh, sper că și pachetul uh, privind laptele va avea succes. Însă, multe dacă procedăm așa, multe exploatații, mai ales cele ale agricultorilor uh, mici, uh, vor fi puse pur și simplu la perete. Noi trebuie să abordăm toate aceste aspecte, pentru că apar multe probleme și ele trebuie să-și găsească rezolvarea. Vă mulțumesc! Grazie, James. Onorevole Agnew. Mulțumesc, James, domnul Agnew și apoi domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, aceasta este într-adevăr o, o întrebare tehnică. Am, s-a discutat în, despre convergence, cel puțin așa a fost interpretat termenul în limba engleză. Un termen um, care în Marea Britanie este înțeles diferit. Noi înțelegem prin convergence o eliminare a o trecere a plăților de la vechile state membre către cele noi. Uh, iar convergență pentru mulți dintre noi înseamnă o egalizare între aceste plăți. Sigur că noi salutăm acest lucru, dar sperăm că contribuabilii nu vor avea de pierdut. O altă, un alt înțeles al termenului convergence ar fi, convergența ar fi să există o convergență de opinie. Și sigur, am putea vorbi despre ambele înțelesuri, însă ar fi bine să stabilim dacă vorbim despre o egalizare a plăților sau despre convergența de opinii. <laughs> Mulțumesc! Dorfman, Mulțumesc, domnul Dorfman și apoi uh, domnul Garcia Perez. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru faptul că sunteți aici alături de noi și că exprimați uh, punctul de vedere al Consiliului vis-a-vis -vis de PAC. Cred că majoritatea lucrurilor pe care le-ați uh, spus, cu acestea suntem uh, în mare parte de acord, însă doresc să abordez câteva puncte. Ați vorbit despre redistribuirea plăților directe și vă dau uh, dreptate întru totul, pentru că trebuie să existe niște criterii revizuite. Însă, acest lucru nu este valabil numai despre, în ceea ce privește distribuția între statele membre, ci este valabil și în ceea ce privește distribuția în interiorul statelor membre. Vă dau un exemplu. Statul membru, Italia, în care între diferitele regiuni în cadrul statului membru Există plăți directe care merg uh, primordial către anumite regiuni. Uh, este un raport de 1 la 10 și acest lucru are legătură cu un calcul istoric, dar cred că a sosit momentul ca acest model istoric să fie abolit și să se meargă uh, pentru a se investi în toate suprafețele, inclusiv în spațiile verzi. Ați vorbit despre plafonare, despre o suprafață maximă și cred că dacă Uh, propunerea Comisiei este corectă, plățile de la primul pilon ar putea să fie o compensare pentru um, sub formă de ajutor. Și atunci am putea vorbi despre niște sume maxime, pentru că este clar că prelucrarea suprafeței uh, este mai scumpă pentru o exploatație mică în comparație cu una mare. De aceea o regresie rezonabilă uh, este o soluție bună. Și cred că o asemenea regresie rezonabilă ar fi mai bună decât stabilirea unui plafon maxim. Poate ar fi bine să ne gândim la acest lucru și anume să se promoveze uh, mai puternic primele hectare decât următoarele, pentru că în ceea ce privește un plafon maxim, um, nu știm uh, foarte multe lucruri, nu avem foarte multe date și nu avem nicio justificare de specialitate. Eu uh, provin dintr-o țară în care există foarte multe asemenea exploatații mici sau numai exploatații mici și pentru acesta este necesară o debirocratizare a sistemului. În felul acesta uh, ei ar avea de câștigat pentru că avem nevoie de o debirocratizare eficientă și de un sistem simplificat asemenea măsuri ar putea veni mult mai mult în întâmpinarea micilor agricultori decât uh, alte măsuri. Câteva cuvinte despre lapte, pentru că ați menționat și acest pachet. Cred că propunerea Comisiei este uh, bună, merge pe direcția cea bună, însă nu putem uh, da un răspuns definitiv în ceea ce privește cota de lapte care să uh, expire în anul 2015. Pentru că în zonele montane, de exemplu, vor uh, apărea probleme în ceea ce privește această expirare a cotei de lapte. De aceea cred că trebuie să ne gândim în contextul politicii agricole cum uh, putem păstra cotele de lapte în asemenea regiuni, pentru că laptele care uh, vin din aceste zone uh, joacă un rol foarte important, practic reprezintă un factor existențial pentru uh, supraviețuirea agriculturii la modul general. Deci cred că până la încheierea a perioadei de valabilitate a acestei cote trebuie să ne gândim pentru a putea găsi o soluție și pentru aceste aspecte. Mulțumesc, doamna Garcia Perez și apoi domnul Iar. Gracias, señor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a mă referi pe scurt la raportul domnului Des, privind viitorul PAC. Aș dori să fac o scurtă intervenție în legătură cu pachetul privind calitatea la care s-a referit uh, domnul ministru maghiar. Știți că ieri uh, am avut prezentarea raportului și o dezbatere aici la Parlament pe această temă și cred că nu vom avea multe probleme în ceea ce privește o poziție comună din partea Parlamentului și de aceea sper ca și Consiliul să se arate dispus să colaborăm și să țină cont de contribuțiile pe care Parlamentul dorește să le introducă la acest pachet de calitate, privind organizațiile de producători, privind o mai bună definire a sindicalizării, de exemplu. Deci sperăm să ajungem la bun sfârșit cu acest dosar pentru a consolida într-adevăr actualul sistem de protecție a calității. Acum, referitor la raportul domnului Des, atât coordonatorul meu, domnul Capulaș, cât și raportorul din umbră de la socialiști, domnul De Fol au spus aici care sunt ideile pe care le are grupul nostru, sugestiile noastre față de acest raport. E clar că am făcut eforturi pentru a ajunge la o poziție comună și fermă pentru a apăra niște principii comune. Atât uh, în intervenția domnului ministru, cât și în ceea ce privește principiile generale, cred că suntem de acord. Suntem de acord care sunt provocările, care sunt principiile, deci nu există un dezacord în uh, ceea ce privește asta. Vrem o politică agricolă comună puternică, vrem o definire clară a celor doi piloni, însă e clar că există și alte elemente asupra cărora noi, membrii acestei comisii, cât și responsabilii politici, vor trebui să facem eforturi pentru a ajunge la o poziție comună, pentru a defini împreună obiectivele eh, respective. Și acum aș avea câteva comentarii. Pe de o parte s-a vorbit despre tineri. Sunt un factor important și fundamental, însă să nu uităm femeile. Și ele sunt uh, un element fundamental în mediul rural și e nevoie de niște instrumente în viitorul politicii agricole comune pentru a înlesni um, femeilor, deci pentru a le ajuta să rămână și pentru a le putea permite să desfășoare această activitate. Acum, în ceea ce privește ajutoarele directe la care ne-am referit, eu cred că nimeni aici nu se opune acestui principiu general, însă să nu uităm o altă problemă care a apărut și anume faptul că pot apărea anumite perturbări, anumite distorsionări atunci când se pune în practică acest instrument de ajutoare directe. Deci ar trebui să ținem cont de aceste perioade uh, tranzitorii Mulți am vorbit despre asta la primul pilon. Pe de altă parte, când vorbim despre diversitatea din agricultura europeană, da, e o realitate de care trebuie să ținem cont. Însă, pe de altă parte, când vorbim despre mijloacele de producție, ceea ce vește creșterea animalelor, deci să ne dăm seama că în zona mediteraneană există un alt model de creștere a animalelor. Multe sectoare au probleme acum, însă acum și sectorul uh, creșterii animalelor are nevoie de ajutor. Deci vrem să se țină cont și de această creștere a animalelor fără pământuri, acum când discutăm despre noua politică agricolă comună. Vă mulțumesc, domnul Iar, după care Jose Bove. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru faptul că ați venit uh, în comisia noastră și în ciuda tuturor uh, diferențelor, așa cum au spus și antevorbitorii mei, există multe puncte de consens și ar fi bine să ne bucurăm că purtăm această discuție pentru că dorim să avem o dotare financiară corespunzătoare vrem să avem o strategie bună în domeniul acestei politici, durabilitate, productivitate, avem un acord larg și în ceea ce privește ecologizarea, deci factorul de greening, toată lumea și-l dorește. Vrem doar să fie un proces cât mai nebirocratic și mai puțin controversat pentru agricultori. Aș vrea să vorbesc despre această plafonare și uh, regresie, pentru că s-a vorbit și despre uh, diversitate și, și acest uh, lucru ține de diversitatea politicii agricole uh, comune. Eu vin din Germania, iar structurile s-au dezvoltat așa cum sunt ele în prezent, nu foarte uh, voluntar, pentru că în anii 60 agricultorii noștri au uh, fost uh, introduși cu deasila în niște... Uh, cooperative, iar ulterior uh, s-au hotărât cum doresc să procedeze. S-a hotărât în multe landuri să se gestioneze în continuare în colectivitate producția, iar uh, rezultatul a fost ca exploatațiile să fie mai mari decât în alte părți ale Europei. Sigur că dacă ai 5.000 de hectare și primești foarte mulți bani, poate părea o nerușinare, însă trebuie să ne gândim că 5.000 de hectare hrănesc mai multe familii, chiar foarte multe familii. Și Sigur că există și tradiția fostei uh, RDG, unde un stat totalitar unde au existat anumite prevederi care au fost impuse și cred că nu ar trebui să mai impunem nimic pentru că impresia ar putea fi una negativă. De aceea, cred că ar trebui să ne implicăm pentru niște obiective clare ale PAC, o politică care să fie prietenoasă cu mediul, să fie productivă și durabilă, iar dacă obiectivele sunt cele corecte, atunci și PAC-ul ar trebui să aibă curajul să dezvolte anumite structuri care să fie uh, cât mai bune. Atunci când discutăm asemenea aspecte și facem această diferență între mari și mici, sigur că pot apărea probleme, însă vreau să vă spun că la noi, de regulă, și uh, proprietarul și patronul se trezește dimineața și chiar dacă nu trebuie să se ducă să are pe câmp, poate că trebuie să uh, mulgă vaca. Și ultima observație nu are niciun uh, sens dacă politica impune anumite mărimi ale exploatațiilor, pentru că Până la urmă, avem nevoie uh, ca toate aceste exploatații să fie promovate și toate au nevoie de bani. Mulțumesc, domnule Iar, Jose Bove. Oui, je... Mulțumesc. Aș vrea, să, aș vrea să intervin pe marginea trei puncte. Să pornim de la o anumită realitate pe care o cunoaștem și am văzut și manifestarea acestea. Știți că în Europa populismul și mișcările xenofobe sunt în continuă creștere, din păcate, iar democrația este în pericol. Și de foarte multe ori aceste mișcări se dezvoltă hrănindu-se practic ă, din nedreptățile care există și exacerbându-le în cadrul dezbaterilor. Am văzut adineori cum a reacționat reprezentanta unui grup xenofob și uh, naționalist maghiar, Iobic. E bine, dacă vrem să împiedicăm asta, și aici eu nu fac un atac la persoană, din potrivă, toți deputații sunt identici în această adunare, însă e foarte important să combatem anumite idei în ziua de astăzi și pentru asta e nevoie de dreptate. Și de aceea această noțiune de dreptate e fundamentală în PAC. PAC fiind singura politică integrată la nivel european. Deci dacă vrem această dreptate și dacă vrem să împiedicăm derivele naționaliste, trebuie să existe o dreptate și o echitate între țări și ajutoarele să fie într-adevăr împărțite între țări. Și asta e ceva fundamental, deoarece nu putem avea o Europa cu două viteze. Trebuie să existe o dreptate între regiuni, între regiuni, deoarece există regiuni într-o situație mai dificilă și regiuni mai favorizate. Dreptate, de asemenea, în ceea ce îi privește pe agricultori și asta e important, deoarece nu putem aștept, a, accepta ca 75% din ajutoare să meargă la 25% din producători. Deci trebuie să ținem cont de micile exploatări. Și asta trebuie să fie baza Uh, reformei noastre și aici mă adresez domnului Des, deoarece avem nevoie de o poziție comună din partea Parlamentului pentru a refirma acest soclu comun. Fără agricultură, Europa nu are cum să existe și Europa agricolă e o Europa a tuturor țăranilor, dar și a celor 500 de milioane de cetățeni. Domnul Reimers, după care Michel Dantan. Mm, bună ziua, vă salut și eu cu ocazia participării noastre la ședința noastră. Lista pe care ne-ați dat-o uh, referitoare la ceea ce repre formulează Consiliul uh, îmi ridică niște semne de întrebare. Noi avem uh, multe dorințe comune în ce privește pacul și toată lumea este de acord că trebuie rezolvate, însă partea financiară este cea care pune mari probleme, pentru că uh, toți dorim să rezolvăm, dar nu știm de unde și care vor fi banii pe care îi vom avea la dispoziție. Cred că a sosit momentul să discutăm și care sunt prioritățile noastre și să punem accentul pe această discuție. Ce este mai important pentru noi, ce trebuie finanțat neapărat și care sunt uh, elementele aspectele la care, despre care putem spune că sunt de rang secundar. Nimeni nu are curajul să facă acest lucru, să stabilească niște priorități, să spună ce este de gradul 1, ce este de gradul 2 ca importanță. De asemenea, ar trebui să privim cu realism uh, un lucru. Nimeni nu vrea să mai plătească, dar dorim să se uh, realizeze și să se îndeplinească mai multe misiuni, mai multe atribuții și mai multe sarcini. Însă, um, trebuie să le spunem cu claritate agricultorilor care sunt prioritățile pentru noi, pentru că dacă nu vom face acest lucru vom avea probleme. În prezent avem cu toții un catalog și cu toții dorim să bifăm toate punctele, dorim să mulțumim pe toată lumea, însă în ceea ce privește implementarea, iată că am niște semne de întrebare. Vă mulțumesc! Ultima intervenție. Michel Danta, ultima intervenție. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru faptul că ați venit aici și vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că ne-ați prezentat lucrările Consiliului. Acum, pachetul lapte și cel privind calitatea. Dumneavoastră ne-ați oferit colaborarea dumneavoastră pentru a încheia dosarul în primă lectură în timpul președinției maghiare. Da, suntem de acord. Parlamentul are niște păreri divergente în ceea ce privește câteva elemente, așa cum s-a și văzut aici, mai ales în ceea ce privește gestionarea producției, în ceea ce privește uh, denumirile de origine controlată, regiunile muntoase, însă ne dorim să progresăm. În ceea ce privește pacul, ați întocmit o listă de elemente la care se gândește Consiliul, însă nu, am vorbit, nu s-a vorbit despre bani. În timpul prezenției maghiare, domnul Barroso ar trebui să prezinte proiectul de buget pentru perioada viitoare. Ați putea să ne spuneți care este opinia Consiliului de Ministri în legătură cu bugetul? Vă reamintesc că în raportul Lyon, Parlamentul s-a exprimat și a dorit ca bugetul să fie menținut la nivelul actual. În propunerea sa, domnul Des, în raportul său, domnul Des face aceeași propunere care este însă părerea Consiliului și dat fiindcă dumneavoastră reprezentați președinția în exercițiu, care este părerea președinției maghiare în legătură cu perspectivele bugetare și în legătură cu locul agriculturii în perspectivele bugetare comunitare? Vă mulțumesc! Bine, grație, Michel. Mulțumesc, Michel. Nu mai sunt alte intervenții. Stimate domnule ministru, aveți acum uh, ocazia de a reacționa la observațiile și întrebările colegilor. Vă mulțumesc că ați fost printre noi și sper că vom putea colabora în continuare, așa cum am demonstrat că o putem face în această după masă. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru întrebările și sugestiile dumneavoastră. Această dezbatere e o șansă, e o ocazie foarte bună de a coopera și eu nu sunt optimist și cred că vom putea gestiona viitorul politicii comune, agricole comune în interesul cetățenilor. E clar că Există foarte multe păreri diferite în ceea ce privește agricultura asta, deoarece Europa e o regiune diversă și agricultura la rândul ei este foarte diversificată. Deci e clar, există păreri diferite. Însă cel mai important este să încercăm să ne îndreptăm în aceeași direcție în lucrările noastre și anume către o Europa puternică. Voi încerca acum să răspund la toate întrebările, deși au fost numeroase. Domnului Des, domnului Capula Santos, aș vrea să le mulțumesc, aș vrea să le spun că le mulțumesc pentru disponibilitatea de care dau dovadă pentru a coopera. Cred că putem găsi un compromis pentru a avea o agricultură durabilă și productivă și pentru a găsi și un sistem de ajutoare uh, în acest sens, deoarece politica agricolă comună nu reprezintă doar o însumare de acte legislative. legislative. Această politică și-a dovedit legitimitatea de ani de zile. Avem nevoie în continuare de această politică pentru a asigura siguranța și securitatea alimentară pe termen lung. Referitor acum la ecologizarea agriculturii, domnul Lyons și alți colegi s-au referit la acest lucru foarte important, care e important și pentru opinia publică. Punctul 16 din concluzii spune că trebuie să avem o soluție simplă care să nu fie prea costisitoare pentru a putea asigura îndeplinirea obiectivelor de mediu. De asemenea, sistemul de ajutoare trebuie să țină cont de toate aspectele medioambientale. Eu cred că putem să mergem mai departe, ne putem gândi la schimbarea climatică, la gospodărirea apelor. Deci nu ar trebui doar să ne gândim la repartizarea între pilonul 1 și pilonul 2. Deja, în cadrul primului pilon există elemente referitoare la mediu și e clar că în pilonul 2 acestea vor fi și mai uh, clar uh, prezente. Însă e clar că există divergențe între statele membre în această privință. Acum, referitor la producția de alimente de bună calitate și de problemele care pot apărea în societate. Eu n-am înțeles prea bine întrebarea făcută de deputat aici. E clar că la nivel internațional Europa are producție agricolă de cea mai bună calitate și cred că această înaltă calitate este garantată prin sistemul nostru de denumiri de origine controlată. Uh, și e un sistem important pentru a menține și o rată destul de ridicată a ocupării în mediul rural. De asemenea, ne-am uh, axat în concluziile noastre și pe importanța dezvoltării rurale. Și acum, doamnei Morvai, aș vrea să-i spun că anumite denumiri se pot schimba pe viitor. Da, PACO s-a numit politica agricolă comună. Însă noi, prin politica agricolă, înțelegem mult mai multe decât uh, sensul limitat al acestui cuvânt. E clar, prin politica agricolă comună înțelegem și o politică de mediu, de dezvoltare rurală. Acum, în ceea ce privește plafonarea ajutoarelor, s-au adresat mai multe întrebări pe această temă. Într-adevăr, țările membre nu doresc să plafoneze ajutoarele acordate marilor exploatații private. Am înțeles că trebuie să găsim niște soluții fără să afectăm competitivitatea exploatațiilor și fără să punem sub semnul întrebării importanța politicii agricole comune. Eu cred că există argumente pro și contra plafonare, iar statele membre au și ele opinii foarte divergente. Deci eu cred că vom mai discuta despre asta cu siguranță. Acum, în ceea ce privește ajutoarele acordate micilor uh, exploatații. E o chestiune foarte dezbătută în statele membre, deoarece în toate țările, practic, există și exploatații mai mici. E clar, Ceea ce e de dorit e ca aceste exploatații să devină din ce în ce mai mari, de mici să ajungă medii și așa mai departe. Aici intervine și problema tinerilor agricultori. Însă clar că va trebui să ținem cont de soluțiile pe care le propun statele membre. Acum, în ceea ce privește producția locală, o producție o calitate superioară. Da, e o idee sprijinită și de președinția maghiară, deoarece din punctul de vedere al consumatorilor și al mediului, o astfel de producție e extrem de utilă. Ne permite de asemenea să menținem anumite produse tradiționale și de altfel în pachetul privind calitatea am acordat o atenție deosebită producției locale. Acum, referitor la importurile din țările terțe. Bineînțeles, există acorduri internaționale și nu putem pur și simplu să le dăm deoparte, să le lăsăm la o parte. E o situație destul de complexă. Aș vrea doar să subliniez faptul că Uniunea Europeană trebuie să țină cont de interesele uh, agricultorilor și de interesele cetățenilor, în primul rând. Acum ca să răspund domnului Lefol. Sunt de acord, da. Agricultura trebuie să fie dreaptă și echitabilă, dacă nu, nu va avea un viitor. Și în ceea ce privește repartizarea între cei doi piloni, asta are de-a face cu durabilitatea și trebuie să știm în ce domenii vrem să menținem producția agricolă. La Consiliu am discutat deja despre echilibrul dintre cei doi piloni. <coughs> S-au mai pus și alte întrebări privind ecologizarea agriculturii și aș vrea de altfel să revin și la un alt și asupra unui alt element important. Trebuie redusă povara birocratică și administrativă. Asta e foarte important. În trecut, de fiecare dată când am vrut să simplificăm sistemul, nu am reușit decât să-l uh, complicăm și mai mult. De altfel, 26 de state membre au adoptat uh, o comunicare privind orientările legate de simplificarea administrativă. Acum, în ceea ce privește convergența, punctul 9 din concluzii. Acolo se spune următorul lucru. Consiliul recunoaște faptul că ajutoarele directe trebuie repartizate într-un mod mult mai echilibrat între statele membre și că treptat trebuie redus trebuie reduse referințele istorice. Trebuie ținut cont de asemenea de, trebuie să țină cont de contextul bugetar general. Sper că v-am răspuns la întrebări. Consiliul a reușit să ajungă la un compromis. Uh, aceste concluzii sunt compromisul la care s-au ajuns. Însă, e clar, situația e foarte diferită, chiar uneori în interiorul aceleiași țări, condițiile de producție sunt foarte diferite. A, aici s-a vorbit de dreptate. Acum, în ceea ce privește competitivitatea, fiecare țară trebuie să aibă o marjă de manevră suficientă pentru a, putea, pentru a le putea garanta competitivitatea. Acum, în ceea ce privește exploatațiile care produc lapte, domnul Dortman, Dortmund a vorbit despre asta, mai ales despre exploatațiile în regiunile muntoase. E clar că aici practic locurile de muncă depind de această producție de lapte. Iar soluțiile trebuie găsite în cadrul pachetului privind laptele. În ceea ce vrește întrebarea doamnei Garcia Perez privind pachetul de calitate. Sunt optimist în această privință. Ceea ce ați spus dumneavoastră ne-a consolidat orientările și cred că vom putea înainta pe această direcție, că vom putea spori protecția consumatorilor și vom putea consolida politica agricolă și cred că avem deja rezultate care ne permit să fim optimiști. În ceea ce privește ă, tinerii, suntem de acord cu Parlamentul, deoarece fără tineri nu putem asigura producția agricolă. Acum, ca să-i răspund doamnei Reimers, referitor la buget, la finanțare. Da, e un aspect deosebit de important. Vorbim de o politică agricolă comună aici, însă pentru asta e nevoie de niște instrumente. Noi definim niște obiective în concluziile președinției, însă aceste obiective trebuie îndeplinite prin politica agricolă comună. Însă doar uh, ulterior vom putea vorbi de finanțare. De finanțarea care ne va permite îndeplinirea acestor sarcini. Aș vrea însă să vă atrag atenția asupra punctului 4 din concluzii. Acolo se prevede ca statele membre să sprijine o politică agricolă comună puternică, dotată cu niște instrumente financiare proporționate, proporționale obiectivelor. Asta înseamnă că trebuie să menținem competitivitatea agriculturii europene prin aceste instrumente financiare. Acum, ca să răspund domnului Dantan, care a pus o întrebare privind pachetul lapte și uh, calitate, mă scuzați. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați spus. Eu cred că e foarte important să cooperăm și pe viitor. Va trebui să fim foarte atenți uh, în ceea ce privește sectorul lactatelor. E un sector emblematic din economia europeană și de aceea, în timpul președinției maghiare, am acordat o atenție deosebită sectorului lactatelor. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebări. Am încercat să răspund succint la toate întrebările. Sunt convins, vă spun asta încă o dată, că vom coopera foarte bine pe întreg uh, mandatul președinției maghiare. Mulțumim, domnule Fazecaș, vă mulțumim uh, pentru disponibilitatea dumneavoastră. Facem o mică pauză pentru a-l conduce pe domnul președinte și apoi trecem la punctul 13.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 Tassos is there. Possiamo iniziare, prendete posto. Haideți să luăm loc. E adesso arriviamo alla discussione sul punto 12. Ajungem la punctul 12. Stamattina nella riunione dei coordinatori abbiamo deciso In această dimineață la ședința coordonatorilor am hotărât să modificăm calendarul având în vedere cele 1267 de amendamente depuse la proiectul de raport al lui Albert Dest privind PAC-ul coordonatorii au hotărât să amâne votul acestui raport pe data de 25 mai, în loc de 2 mai. Bineînțeles, însă avem treabă multă până atunci. Sunt sigur că Albert și raportorii din umbră vor face eforturi mari în aceste zile pentru a reuși să condenseze aceste amendamente um, pentru a avea nu prea multe amendamente de compromis, așa cum am făcut și în cazul raportului Lyon. Având în vedere atelierul important pe care îl vom avea imediat după această dezbatere, dacă sunteți de acord, voi începe după intervenția lui Arpe Tes, bineînțeles, prin a da cuvântul Comisiei știu că domnul director uh, Tasus Eniotis uh, e deja printre noi sau vine și apoi voi da cuvântul raportorilor din umbră pentru a concentra discuția în legătură cu acest raport. Astfel, nu vom pierde prea mult timp și apoi voi lăsa timp pentru a discuta cu experții care sunt deja în sală sau alăturați nouă, David Palmer, Peter Wilkerton și încă un expert. Uh, Vom începe imediat, dacă Albert e gata, îi voi da cuvântul. Domnul papa Stancu s-a cerut cuvântul. Γιατί δεν προτάσσονται de σύντομα τα θέματα... Το... Da, vă rog să mă scuzați, am cerut cuvântul Uh, să întreb de ce nu discutăm rapid punctele 15 și 16 pentru a scăpa de ele și apoi vom avea timp pentru a discuta raportul des, pentru că este un subiect foarte important. Altfel, mă tem că nu va mai rămâne timp pentru 15 și 16, dar aceste două puncte nu durează decât 5 minute. Ai ragione, Iorgos, probabil. Ai dreptate, Iorgos. Într-adevăr, uh, cu siguranță va rămâne puțin timp pentru 15 și 16, dar știu că mulți deputați trebuie să ne, pre- să ne părăsească. Aș propune secretariatului să amâne punctele 15 și 16 dacă nu le uh, adoptăm acum, putem să le discutăm uh, data viitoare, ca să ne concentrăm în aceste după masă pe punctele 12 și 13, 14 și 15 sunt puncte rapide de discutat, nu pun probleme uh, și putem să le abordăm imediat după, dacă avem timp, dacă nu, le amânăm pentru, la, pentru ședința următoare. Deci dau cuvântul lui Albert Des, apoi voi da cuvântul lui Tasus Aniotis, și apoi raportorilor din umbră. Albert. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Voi fi cât se poate de succint, pentru că uh, abia aștept să aud uh, discuția intensă care va urma. Raportul meu este cunoscut, a fost prezentat, a fost citit de toată lumea și, așa cum ai spus, Paolo, sunt 1200 67 de amendamente. De fapt, au fost mai multe, acestea au mai rămas nerezolvate și am uh, evaluat într-o oarecare măsură aceste <laughs> amendamente, așa cum facem de fiecare dată, le-am citit pe toate până în final și dacă este să mă exprim statistic, 500 95 de amendamente au fost repetate la cele 16 considerente și doresc să fac o observație. Un asemenea raport este limitat și dacă anumite lucruri pe care v-ați fi dorit să le regăsiți aici nu se regăsesc în raport, acest lucru se datorește faptului că raportul nu poate avea decât o lungime bine definită. De aceea um, există puncte care ar mai putea fi prolate la considerente, dar altele nu. Am fost însă surprins că la Uh, considerente au fost uh, aduse 195 de amendamente. În ceea ce privește aliniatele 1.5, aici este vorba despre puncte generale și se dorește în continuare o finanțare stabilă a PAC. Vis-a-vis -vis de aceste puncte au fost uh, înaintate 99 de amendamente cele mai multe amendamente și așa mă așteptasem și eu, există la cele 14 puncte referitoare la plățile directe. 326 de amendamente referitoare la plățile directe. Ele merg pe toate direcțiile, cu siguranță, și în contextul discuțiilor pe care le-am avut până acum în cadrul propriului grup parlamentar, dar și cu reprezentanții celorlalte grupuri parlamentare, s-a cristalizat faptul că vorbim despre o sumă minimă, precum și despre o sumă maximă, iar în ceea ce privește punctele procentuale există mai multe opinii. Însă, părerea este că o plată directă, niște plăți directe mai corecte, mai cinstite între statele membre, între regiuni și la nivelul statului membre ar trebui să aibă loc. Iar cuvântul dreptate, um, sigur, acesta poate apărea ca un cuvânt controversat, însă cu siguranță trebuie să găsim o soluție astfel încât să avem niște plăți directe mai corecte, mai drepte. În ceea ce privește următoarele, următorul punct. Aici au fost aduse 142 de amendamente și în ceea ce privește acest punct, uh, consider că dacă este să eliminăm pozițiile extreme, nu suntem atât de departe unii de alții, astfel încât să nu putem ajunge la niște compromisuri în săptămânile următoare. În ceea ce privește celelalte obligații, simplificarea, aici sunt 5 puncte și avem uh, 52 de uh, amendamente. Uh, Chiar și la subiectul simplificare există multe amendamente, iar dacă cu toții dorim să fim uh, de acord, atunci cu siguranță nu ne dorim o complicare a PAC din Europa, ci cu adevărat o simplificare a acesteia și nu vom reuși să ne atingem obiectivele dacă nu vom uh, reuși să atingem acest obiectiv și anume ca politica agricolă comună din 2014 să fie mai simplă. Pentru că agricultorii nu ar avea înțelegere suplimentară pentru noi dacă întregul proces ar deveni și mai birocratic decât fusese până acum. La grupul meu parlamentar uh, s-a decis uh, acest lucru cu uh, claritate și anume s-a spus că în orice caz, în ceea ce privește simplificarea, trebuie să avem un uh, sistem, uh, trebuie să respingem un nou sistem de control și de supraveghere. Propunerile legislative trebuie să fie păstrate și asupra acestora trebuie să, și pe acestea trebuie să se construiască mai departe uh, Uh, putem să ne gândim aici la ecocondiționalitate și să adăugăm uh, măsurile de mediu uh, care pot fi, care și-au dovedit deja eficacitatea la pilonul al doilea. În ceea ce privește cele 16 puncte privind instrumentele de piață și rețeaua plasa de siguranță, și aici au fost înaintate multe amendamente, iar la o primă lectură am observat că, cu excepția anumitor amendamente, există un oarecare consens și anume că avem nevoie de o plasă de salvare și că instrumentele de piață după 2014 sunt absolut necesare. Ceea ce m-a surprins într-o oarecare măsură um, a fost numărul mare de uh, amendamente aduse la dezvoltarea rurală. 86 de amendamente din aceste comentarii, din aceste amendamente, sigur, uh, la multe era vorba despre înlocuirea anumitor cuvinte, dar printre rânduri reiese că există un consens mare și în ceea ce privește o dezvoltare rurală pozitivă și pe viitor. Important este ca aceste zone rurale să uh, continue să fie populate și important este de asemenea să susținem aceste zone rurale cu măsuri corespunzătoare. În ceea ce privește celelalte amendamente, amendamentul 57 a fost o simplă observație, au existat și altele. Știu că noi nu suntem răspunzători pentru politica fiscală, dar a fost dorința multor agricultori să facem o referire la aceasta pentru statele membre astfel încât politica fiscală să fie adaptată și la situația specială a agricultorilor din fiecare stat membru. Nu putem ajunge la o decizie pe această direcție, însă putem uh, face o sugestie statelor membre pentru a arăta ce își doresc de fapt agricultorii. Eu îmi doresc ca în următoarele zile, săptămâni, să purtăm discuții intense pe această temă am pregătit deja câteva compromisuri, îl voi lucra și în următoarele zile la realizarea acestor compromisuri pe marginea întregului raport. Le pregătesc și pentru celelalte grupuri parlamentare pentru a putea lucra pe marginea acestora. Și cu bunăvoință din partea tuturor, vom putea transmite un mesaj puternic al Parlamentului referitor la noua orientare a politicii agricole comune după 2014. Eu sunt conștient de situația care există și cu toții ar trebui să fim conștienți de faptul că um, în ceea ce privește un raport atât de important și o decizie atât de importantă, uh, trebuie cu toți să ne dăm seama că ne aflăm în codecizie și că la sfârșit va trebui să ajungem la un compromis cu Consiliul. Iar dacă vom avea o poziție puternică a Parlamentului, acest lucru se va repercuta cu siguranță și asupra raportului legislativ al Comisiei și apoi în raportul legislativ vom putea decide definitiv ce, uh, cu ce suntem de acord și care sunt aspectele pe care mai dorim să le modificăm. Vă mulțumesc! Bine, grație! Mulțumesc, Albert! Acum, dacă sunteți de acord, dau cuvântul lui Taso Saniotis mai întâi pentru asculta contribuția sa și deci observațiile comisiei în legătură cu acest raport și apoi vor avea cuvântul raportului din umbră, Tasos. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru tot ce s-a făcut pentru acest raport. După cum am spus dânsul, acest raport va fi un element important în pregătirea propunerilor comisiei. După cum s-a spus deja, mai devreme de ministrul maghiar, se pare că există un acord larg în legătură cu obiectivele viitoarei politici agricole comune, nu doar în discuțiile din Parlament, în Consiliu, ci și în cadrul consultărilor publice, fie ca parte din pregătirea comunicării, fie din pregătirea Uh, propunerilor uh, după um, uh, evaluarea de impact. Bineînțeles, anumite lucruri trebuie clarificate. Nivelul bugetului disponibil, de exemplu, dar acest lucru nu ne împiedică să avem această dezbatere pentru a clarifica aspectele care trebuie abordate. În ceea ce ne privește, foarte pe scurt, avem trei aspecte generale pe care ne, ne concentrăm pentru a ne rafina ideile. O mai bună uh, țintire a ajutoarelor, o ecologizare a politicii agricole comune în ambele piloni și chestiuni legate de competitivitate și inovare. În ceea ce privește o mai bună țintire a ajutoarelor, este evident că echilibrarea ajutoarelor între și în statele membre este elementul crucial. Dacă am fi într-o situație sau condiții economice similare și condiții similare în întreaga Uniune Europeană nu ar merita să avem o dezbatere aici. Avem o dezbatere pentru că trebuie să lăsăm în urmă un sistem care reflectă nivelul precedent de sprijin sau sectoarele sprijinite în mod istoric, înspre să ne îndreptăm spre un sistem care reflectă mai bine ce dorim să facem pe viitor. În ceea ce privește sprijinul, uh, um, componenta uh, plăților privind venitul de bază și alte componente. De aceea, discuția în legătură cu nivelul acestei convergențe, perioada de tranziție și chestiuni legate de redistribuirea ajutoarelor în statele membre sunt foarte importante nu doar între statele membre, dar și în cadrul statelor membre care au diferențe de la o regiune la alta. Un alt domeniu foarte, la fel de important este elementul ecologic. Avem un anumit nivel de uh, realizare, de asigurare de bunuri publice în cadrul celor de-al doilea pilon avem un nivel de bază de reglementare care acoperă ce se întâmplă pe majoritatea teritoriului. Ceea ce dorim noi este să trecem la un sistem prin care anumite măsuri ar combina stimulente cu reglementarea pentru 100% din teritoriul agricol european și măsuri adiționale uh, care ar rămâne în al doilea pilon. Și subliniez aici că aceste măsuri tocmai pentru că se va aplica pe întregul teritoriu, trebuie să fie simple, făcute în așa fel încât să nu adauge poveri pe umerii statelor membre. Bineînțeles, uneori am fost criticați că am introdus măsuri care costă mai mult fermierilor, alteori am fost uh, criticați pentru că nu am permis fermierilor să facă ce fac ei. Dar avem practici existente care sunt considerate că sunt cele mai bune, dar sunt amenințate din cauza creșterii costurilor de producție. De aceea va fi foarte important modul în care vom uh, realiza această ecologizare în cadrul primului pilon și care va fi legăturile cu măsurile din al doilea pilon. Și apoi, în ceea ce privește măsurile de dezvoltare rurală, este evident că avem o listă lungă de instrumente existente care ne permit să facem ajustările necesare pentru a obține ceea ce dorim și ceea ce este mai important este să ne, să ne concentrăm mai mult pe priorități pentru a inova și pentru a restructura agricultura europeană pentru a atinge aceste obiective. Iată care sunt domeniile majore pe în legătură cu care dorim să ne rafinăm analiza și vom ține cont, bineînțeles, de concluziile din raportul dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! domnule Tasus Aniotis. Acum deschidem dezbaterea, dau cuvântul raportorilor din umbră, mai întâi Stefan Leffel și apoi George Lyon. Mulțumesc, domnule președinte. L-am ascultat pe raportorul Albert Des, pe care îl felicit pentru tot ceea ce a făcut, și l-am ascultat și pe reprezentantul comisiei. Și mă întreb despre ce e vorba aici. unde, încotro ne îndreptăm? Ce text dorim să iasă din acest Parlament ca reacție la comunicarea Comisiei? Comunicarea fixa patru obiective majore. Ecologizarea prin primul pilon. Niciun cuvânt despre asta. Ce alegem? Primul, al doilea pilon, ce dorim și ce, cum facem acest lucru? Nimeni nu vorbește despre asta. În al doilea rând, Mm, s-a abordat chestiunea socială, uh, limite maxime pentru ajutoare, pentru uh, exploatările, exploatările mari și așa mai departe. Sunt întrebări legitime, dar trebuie să, să fixăm aceste lucruri. În legătură cu reglementarea, în al treilea rând, putem spune că există cel puțin un acord minim în legătură cu plasele de securitate. Bun, dacă acesta este acordul, luăm act de faptul că vor exista plase de securitate. Dar dacă acesta este dezbat, aceasta este dezbaterea, nu are rost să pierdem vremea. Acum trebuie să facem alegeri la nivel politic. Eu spun numele socialiștilor că cele 1200 de amendamente nu sunt depuse de noi. Și aș spune că ele vin uh, din familia lui Albertes noi am încercat să ne să concentrăm amendamentele, să punem întrebările importante. Ce facem pentru a ecologiza această politică agricolă? În al doilea sau în primul pilon? Am ales să extindem bunele practici agricole în cadrul primului pilon pentru a avea o politică agricolă europeană care permite dezvoltare durabilă, pentru că dacă includem tot în al doilea pilon și lăsăm deoparte cofinanțarea, vom avea politici de mediu cu geometrie variabilă. Iată care a fost alegerea noastră. Trebuie să-mi răspundeți. Ce ni se spune acum? Ce ne spuneți? Ce dorim? Așa cum a spus-o lui Scapula Samputus adineauri, am uh, ales anumite niveluri uh, de maxime. Am făcut propuneri uh, în legătură cu uh, exploatările mici și circuitele agricole scurte. Am făcut propuneri în legătură cu reglementarea, apărând în mod ferm și clar aspectele legate de organizațiile, grupările de producători. În fine, în ceea ce cu aspectele rurale, trebuie să vedem cum cofinanțăm ajutoarele pentru dezvoltare rurală. Am făcut propuneri și în acest sens pentru a da sens uh, și substanță acestor propunerele Parlamentului European. Iată care e propunerea noastră. Apoi putem tot, să tot rediscutăm obiectivele, așa cum am făcut-o cu ministrul maghiar. Cu toții suntem de acord cu obiectivele. Trebuie să fim competitivi, să asigurăm durabilitatea și să avem o, o alimente sigure pentru toți consumatorii. Bun. Dar acestea fiind spuse acum, trebuie să vedem cum facem acest lucru. Pentru că despre asta e vorba. Și eu nu voi permite ca dezbaterea să continue astfel, lăsând Comisiei și Consiliul posibilitatea de a hotărâi până la urmă care sunt măsurile legislative pentru această politică agricolă de după 2013. Parlamentul trebuie să-și asume propria responsabilitate, așa că mă voi asigura alături de colegii care doresc să o facă alături de mine și grupurile care doresc să, să depunem amendamente de compromis pentru a da lizibilitate, vizibilitate noi Parlamentul și în același timp să dăm vizibilitate și lizibilitate tuturor agricultorilor europeni. Iată ce trebuie să facem noi acum. Bine, Stefan. George Lyon. Bine, Stefan. Uh, acum George Lyon și apoi Martin Hosting. Uh, thank you, uh, uh, President. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, voi prezenta prioritățile grupului ALDE. Este interesant să notăm faptul că 55% din cele 1280 de amendamente sunt din partea grupului lui Albert. Deci trebuie să se ajungă la poziții comune între toate grupurile, dar și în propriul său grup, nu așa? Poziția noastră a fost că sustenabilitatea, competitivitatea și corectitudinea trebuie să fie principii de bază ale reformei. Avem nevoie de un sistem simplu, o politică simplă, la nivel de reguli și regulamente și modul în care este aplicată. Credem că trebuie să existe o distribuție mai corectă a finanțărilor. Nu e ușor de obținut acest obiectiv, de realizat acest obiectiv. Așa cum a spus-o și domnul director uh, de la Comisia Europeană, e nevoie de criterii obiective, dar poate acestea nu sunt neapărat suficiente, așa că am făcut sugestii cum se poate obține acest lucru pentru a adăuga la ceea ce a făcut alt pe această temă. Acceptăm argumentul că trebuie să luăm în considerare și finanțarea de la pilonul 1 și pilonul 2 dar sunt priorități diferite și obiective diferite, așa că trebuie să folosim criterii diferite pentru a stabili nivelul finanțării. Trebuie să luați în considerare finanțarea pentru pilonii 1 și 2, să nu uităm că ei vizează aspecte diferite, așa că nu se pot contopi cei doi piloni. Nu cred că acesta este abordarea corectă. În ceea ce privește plățile directe, după cum am spus, considerăm că ele trebuie să fie uh, să, aibă țin, să fie țintite, să avem un sistem unitar în întreaga Uniune Europeană, să modificăm sistemul folosit uh, în mod istoric, să încomparăm și măsuri de ecologizare care să fie durabile, să asigură și competitivitatea trebuie să avem măsuri care nu îmbunătățesc doar eficiența de mediu, ci și eficiența economică pentru a oferi venituri, profituri agricultorilor. Sunt de acord cu anumite aspecte pe care le-a menționat Albert. E nevoie de sisteme simple. Trebuie uh, să refuzăm sisteme mai complicate și noi trebuie să folosim sistemul actual de uh, inspecții și cred că trebuie să existe și un sistem de penalizări mai bun. În fine, trebuie să, ținta noastră trebuie să fie agricultorii, fermieri, este evident acest lucru. În, în ceea ce privește dezvoltarea rurală, obiectivele noastre cheie au fost creșterea, inovarea și măsurile naționale pentru mediu. Orice ecologizare a prețurilor directe trebuie să aibă loc la nivel european. Sunt măsuri care trebuie luate la nivel european pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice și durabilitate sunt subiecte care nu pot fi abordate la nivel uh, național, și la nivel european. În ceea ce privește limita maximă, am spus nu. Nu dorim limite maxime, dorim să se continue folosirea degresivității. În ceea ce privește programul pentru agricultorii mici, sprijinim sistemul doar dacă permite o adevărată simplificare a sistemului nu dorim să fosilizăm uh, agricultorii mici. Iar măsurile de siguranță, după cum am spus, considerăm că trebuie să existe o plasă de securitate de urgență care să funcționeze în situații de criză. Grupul nostru este foarte motivat să colaboreze cu celelalte grupuri pentru uh, a reușit să ajungem la poziții de compromis care să permită Parlamentului să-și exprime ferm poziția pentru această reformă. Altfel mă tem că Comisia și Consiliul nu le vor lua în serios. Acesta este pericolul major. Sper că vom putea să cădem de acord asupra unor mesaje ferme care vor fi transmise de acest raport pentru ca noi să avem un cuvânt de spus în negocierile finale ale pachetului legislativ probabil la începutul anului viitor. Iată care este abordarea noastră, domnule președinte. Suntem deschiși să cooperăm cu colegii pentru a avea un raport cât mai uh, bine uh, ancorat în realitate pentru a uh, reforma PAC-ul. Mulțumesc, George. Asta trebuie să facem cu toții pentru ca Parlament să aibă mai multe greutate politică. Martin Hoisting are cuvântul. Äh, dragi colegi, dragi colegi, Mă întreb de ce ducem această dezbatere astăzi către un punct în care cu toții ne asigurăm reciproc că lucrăm la o formă comună, unitară, însă ne povestim unii altora încă o dată ceea ce ne mai povestit cel puțin cinci ori. Și cred că am ajuns la un punct la care m-aș aștepta să ni se facă propuneri de compromis din partea raportorului, pentru că um, cea mai mare problemă a raportului DES este că familia politică a PPE-ului uh, apare în cel puțin <laughs> cinci alte grupuri parlamentare și practic nu prea știu uh, pe ce direcție să se uh, axeze. Dacă să vorbim de compromisuri în acest punct, cred că trebuie să ne orientăm în funcție de ceea ce a prezentat Comisia. Și cred că la prima dezbatere s-a pus accentul pe unitate. Și s-a și dorit numirea reformei astfel, o reformă pentru mai multă unitate. Și întrebarea este cât de dispuși suntem să facem compromisuri astfel încât să avem un raport puternic din perspectiva Parlamentului. Pentru că nu ne ajută cu nimic să ajungem la un numitor comun în ceea ce privește poziția noastră, dar să avem un compromis care să nu spună mai nimic, iar la sfârșit să avem o poziție slabă a Parlamentului să nu fim luați în serios. De aceea, eu nu aș dori să ni se prezinte amendamentele în detaliu. Din perspectiva verzilor, uh, pot să spun că nouă ne este clar cum stau lucrurile uh, în ceea ce privește multe puncte. Iar mesajul cheie ar trebui să fie că noi, în calitate de Parlament, ar trebui să fim vizibili, să se vadă că noi ne orientăm către o reformă clară, că asta ne interesează și că nu dorim să ne gândim numai la o reducere a birocrației. Pentru că dacă acesta este singurul aspect pe care îl luăm în considerare, atunci nu avem nicio șansă în ceea ce primește reforma PAC-ului. Sigur că reducerea birocrației este foarte importantă, însă nu poate să se transforme în titlu al unei reforme, reforme agricole cu care să ne prezentăm noi ca Parlament, ci trebuie să avem o altă orientare. Pentru că Cred că um, important este să ne armonizăm cu strategia 2020 și să răspundem la întrebările privitoare la mediu. So, continuăm cu altri interventi. Continuăm acum cu celelalte intervenții. Vă rog să lăsăm uh, cât mai scurt, uh, pentru că apoi, uh, dacă nu, nu vom mai avea mult timp pentru atelierul important pe care vom avea după aceea, domnul Sichirietski și apoi domnul Aniu. Raport jest rzeczywiście wyjątkowo trudny. Acest raport este într-adevăr unul foarte complex și dificil. Iar uh, numărul de amendamente ne arată cât de complex este acest raport. Impresia mea este că în acest raport vedem prea multe încercări de a înlocui propunerile legislative ale Comisiei, o încercare de redirecționare a propunerilor, pentru că, până la urmă, aceste propuneri legislative nu ar trebui să vină din partea Comisiei noastre, ci din partea Comisiei Europene. Și haideți să fim cât se poate de sinceri reforma propusă este oarecum ambiguă, nu este suficient de clară. A fost uh, prezentată drept ceva care ar trebui să ne îmbogățească, să ne ajute, însă pare a fi foarte conservatoare. Deci, este doar uh, des, prezentată ca fiind deschisă și modernă și cu orizonturi cât mai îndepărtate. De aceea este nevoie de atât de multe compromisuri. Nu s-a spus destul despre instrumentele de piață, despre stabilitatea piețelor și despre... Iar instrumentele de piață sunt foarte importante. Chiar mai importante decât modul în care se realizează plățile. Pentru că fermierii și agricultorii fac bani fiind prezenți pe piață. De aceea nevoia de stabilitate. Iar ecologizarea acestei politici, da, sună foarte bine. Este și percepută bine de către opinia publică. Avem standarde înalte, iar dacă dorim să limităm uh, competitivitatea agriculturii europene, atunci haideți să o ecologizăm și mai mult. Suntem conștienți de nevoia de a asigura siguranța alimentară, însă haideți să nu exagerăm, să nu mergem prea departe. În ceea ce privește îngrijorările exprimate la uh, summiturile privind uh, schimbările climatice. Aceste summituri au fost niște eșecuri, așa încât haideți să nu facem aceleași greșeli în ceea ce privește agricultura. Și sigur, există diferite niveluri de sprijin, însă agricultura are nevoie de diverse niveluri de susținere. Nu trebuie să uităm acest lucru. Dezvoltarea zonelor rurale nu trebuie privită doar din perspectiva mediului. Această dezvoltare este importantă din multe puncte de vedere. Deci ar trebui să compensăm să oferim compensații acelor țări care ne, le necesită, care au nevoie de o dezvoltare mai puternică a zonelor rurale, pentru că se află pur și simplu mai în urmă. Deci, într-adevăr, ar trebui să ne străduim să obținem consens și doresc uh, cât mai mult succes tuturor. Onorevole Agnion, poi Sergio Gutierrez. Domnul Agnion și apoi Sergio Buteras. Very much. Um... Vă mulțumesc. Ar vrea să-i pun o întrebare reprezentantului Comisiei. Ați vorbit despre o mai bună țintire, ecologizarea agriculturii în doi piloni și despre inovare ați vorbit, dacă am înțeles eu bine. Și la inovare ați început să vorbiți despre schimbarea climatică. Membrii Comisiei știu care e părerea mea, însă majoritatea celor de aici cred că activitățile agricultorilor Uh, nu dictează vremea, ci invers, vremea dictează ce fac agricultorii. Însă ce veți face? Ce le veți cere agricultorilor să facă pentru a schimba clima? Am avut o prezentare aici în care se vorbea, de exemplu, de dioxidul de carbon emis de tractoare. Deci, la ce vă așteptați? Ce trebuie să facă agricultorii pentru a schimba clima și care va fi costul? acestor eforturi. Vă mulțumesc. Acum Sergio Gutierrez, după care domnul Papa Stancos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că pentru a putea ajunge la un acord pe marginea acestui raport, numitorul nostru comun ar trebui să fie cel al unei politici agricole comune echitabile, juste, drepte. Adică una care să garanteze un nivel de venituri suficient de demn pentru ca toți agricultorii sau crescătorii de animale, indiferent de unde sunt sau ce fac, să poată trăi de pe urma muncilor. După părerea mea, în raport ar trebui să se prezinte mult mai clar anumite lucruri. Ajutoarele directe și gestionarea piețelor. Deci avem nevoie de o politică ambițioasă, finanțată așa cum trebuie, iar noi, Parlamentul, trebuie să-i transmitem un mesaj clar Comisiei. Nu doar despre resurse sau uh, ajutoare directe. De asemenea, trebuie adaptată această politică la noua realitate din Uniunea Europeană. Trebuie să adaptăm pacul și la strategia 2020, însă fără să reducem niciun euro de la buget. Deci asta ar trebui să fie, acesta ar trebui să fie mesajul nostru. Aș avea acum de adăugat câteva lucruri. În primul rând să spun cât de importante sunt perioadele de tranziție. O aterizare lină pentru a trece de la politica anterioară de până în 2013 la cea de după 2020. Să avem de asemenea o politică strâns legată de locurile de muncă, care, pe lângă faptul că va fi dreaptă, va fi și socială. Și, de asemenea, să consolidăm instrumentele de pe piață, mai ales tot ceea ce ține de stocarea privată. Aici trebuie uh, văzută situația prețurilor de intervenție. Am văzut asta, de exemplu, în sectorul uh, uleiului de măsline. Am văzut că niște prețuri de intervenție foarte inferioare au complicat situația Uh, și uh, ajutoarele pentru stocarea privată. Da, OPAC justă trebuie să le ofere o putere de negociere mai mare producătorilor, agricultorilor. Și aici ar trebui să generalizăm toate măsurile de la pachetul lactate. Însă, un alt lucru important este să marcăm niște orientări comune pentru autoritățile naționale, deoarece criteriile sunt foarte diferite. Și în ultimul rând, în ceea ce privește asigurările agricole. Da, sunt foarte importante ca măsură de intervenție. Ar trebui să vorbim mult mai mult despre aceste asigurări. Și eu aici ar vrea să spun clar două lucruri. În primul rând, trebuie menținut actualele asigurări agricole în țările care au dezvoltat așa ceva, cum ar fi Spania. Uh, E o politică de sprijin importantă pentru producătorii noștri. Însă, pe lângă asta, trebuie să facem un pas, să dăm un pas înainte și anume să acoperim, să avem asigurări pentru pierderi. De exemplu, niște asigurări ca cele din Canada, care ar fi complet uh, compatibile cu cutia verde a OMC-ului și care ne-ar permite să acoperim Uh, până la 70% din pierderi în situațiile în, ca, în care piața este foarte uh, volatilă. Deci acestea sunt sugestiile mele și sper să nu avem probleme și să ajungem la o înțelegere. Domnul Papacam Stancos. Επειδή ακούστηκαν οι τροπολογίες πολλές που κατέθεσαν... Mulțumesc. Au fost amintite diferite amendamente prezentate de colegi. Noi trebuie să spun că apreciem mult uh, tot ceea ce a făcut colegul Des, dar trebuie să spun de asemenea că PPE-ul este un grup destul de pluralist. Și, uh, deci, s-au manifestat diferite contribuții prin amendamente. Dar sunt de acord cu colegii că noi, Parlamentul European, trebuie să transmitem mesajul nostru politic foarte clar, foarte precis și trebuie să ne asigurăm că pozițiile diferitelor grupuri se vor concretiza în 10-15 puncte. Bineînțeles, lucrurile sunt interpretate în mod diverse moduri în ceea ce privește viitorul pacului. Unii spun că nu este o reformă majoră, eu nu aș vorbi despre o reformă, ci despre o evoluție a politicii agricole comune. Avem uh, un anumit model de agricultură în Grecie, în sudul Europei, cu uh, ferme mici, uh, agricultori cu uh, exploatări mici și de aceea cred că trebuie să existe aceste ajutoare în rețea. Dar pentru exploatările mari, agricultorii care au suprafețe mari, multe hectare, bineînțeles, nu sunt în aceeași situație ca și agricultorii care n-au decât două hectare. Și trebuie să ținem cont și de structura acestor ferme. Ce înseamnă o distribuție mai justă? Trebuie să stabilim criteriile um, pe beneficiar, nu pe numărul hectarelor. Avem nevoie, deci, de criterii obiective, dar nu mă voi uh, lungi acum pe această temă. Apoi se tot vorbește despre ecologizarea pacului. Bineînțeles, avem nevoie de aceasta, dar, domnule președinte, vorbim despre ecologizare la nivel global. menținerea bazelor vieții, deci ecologia nu se referă doar la un anumit sector sau un anumit punct de vedere, ci reprezintă menținerea acestor baze ale vieții, o misiune globală a noastră a tuturor. Trebuie implicate și țările terțe, care, la care nu le pasă de ecologizare și nu trebuie să uităm nici concurența de la nivel mondial. Cre știu că acest concept al ecologizării se poate vinde. De aceea este atât de prezent în retorica comisarilor uh, care se pot reuni uh, uh, și tot vor, ne vorbesc despre ecologizare. Dar de ce nu vorbim despre ecologizare și în industria farmaceutică sau textilă? și industria acestor, industria supra producției agricole. Eu vorbesc despre țara mea, care este prima sau a doua țară din Europa, la nivelul uh, uh, suprafețelor acoperite de programul Natura 2000. Deci, suntem un Uh, o țară care riscă să aibă de suferit dacă folosim criteriile Comisiei. Doamna Erați Garcia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că în ceea ce privește anumite propuneri pentru reforma PAC, uh, vârșim aceeași greșeală ca întotdeauna, și anume că luăm uh, deciziile înainte să se încheie runda de negocieri de la OMC. Deci toate eforturile noastre de ecologizare vor fi, practic, uh, amortizate la negocieri. Deci eu nu cred că ar trebui să ne lăudăm acum cu ce facem. Deci ar trebui să așteptăm să vedem ce se întâmplă la OMC pentru a nu face aceleași lucruri de două ori. Și dacă este să ne comparăm cu alți participanți, vedem că există țări terțe care nu vor să vorbească de niciun avans, iar alte țări, cum ar fi SUA, protejează sectorul primar din ce în ce mai mult, în timp ce noi îl lăsăm de izbeliște. Deci trebuie să fim foarte precauți Uh, cu acest lucru. S-a vorbit despre ponderea politică a Parlamentului. E bine, prin mai multe rapoarte, Parlamentul a demonstrat că este coerent, că poate fi respectat de comisie. Raportul Dantan la el sau cel al domnului Bove, rapoarte care au fost sprijinite de plenul Parlamentului, și care au arătat că avem o linie clară spre protejarea sectorului primar în Uniunea Europeană. Deci eu nu ar vrea ca această imagine de coerență să se piardă. Vorbeam de primul pilon care trebuie să fie separat de cel de-al doilea, vorbeam de uh, o finanțare coerentă și suficientă, vorbeam de măsurile de pe piață pe care le-a propus Parlamentul în alte rapoarte și care sunt reluate acum. Deci e vorba de toate aceste lucrări pe care le-am făcut, de exemplu măsurile de reciprocitate față de țări terțe sau seriozitatea cu care negociem la OMC. Noi tot am propus asta în mod sistematic, la fiecare raport. Și acum, în amendamentele pe care le-am făcut, tot despre asta vorbim. Deci aceste amendamente, practic, îndreaptă raportul pe calea cea bună și de aceea eu sprijin uh, amendamentele de compromis pe care unii colegi PPE le-au înaintat deja. Colegii de la alte grupuri spun că noi, cei de la PPE, sunt fra, fo, suntem foarte răsfirați. Ei bine, eu nu. Cred că suntem destul de apropiați uh, de amendamentele prezentate de domnul Marinescu. Și eu sper să găsim, să ajungem la un raport echilibrat care să sprijine producția primară și uh, să avem un raport care să întrunească 90% din sprijinul Parlamentului. Dragi colegi, a fost uh, o discuție importantă. Îl întreb pe Tasu Zaniotis dacă dorește să ia cuvântul. Dacă nu, voi da cuvântul acum din nou lui Albert Des și apoi Doriți să luați cuvântul Tasu Zaniotis și apoi în încheiere Albert Des. Foarte pe scurt, domnule președinte. E clar că nu le vom spune agricultorilor cum să modifice clima, ci le vom spune cum să reacționeze la schimbările climatice. Însă nu știm exact cum vom face asta. De asemenea, există o prăpastie foarte mare între ceea ce știm noi în legătură cu schimbarea climatică și nevoile de adaptare ale agricultorilor. Și, pe de o parte, și întrebările pe care le pun agricultorii pe teren. Și atunci când vorbim de inovare, vrem să umplem această lacună prin um, legătura pe care o putem face între rezultatele inovării și practicile de pe teren. Deci încercăm să lămurim toate acestea. E clar că agriculturii s-a cerut deja să facă mari eforturi de adaptare în Uniunea Europeană și se va cere să contribuie și mai mult și pe viitor. Deci de aceea va fi nevoie de idei concrete. Mulțumim, Tasos. Albert. Concluziile, te rugăm. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva sugestii aici și dacă ajunge timpul, aș putea să le citesc pe câteva dintre ele și toată lumea aș ar putea da acordul. Și uite, așa am înaintat foarte repede. Însă, pentru că am fost criticat că, parlament, că grupul meu parlamentar a venit cu atât de multe amendamente, nu le doresc celorlalți raportori să devină atât de puternici ca noi, pentru că grupul meu parlamentar uh, a, a, venit cu 40% din uh, deputați și până la urmă sunt membri din uh, toate statele membre. Și sigur că sunt exprimate poziții și puncte de vedere diferite și acest lucru trebuie acceptat. Uh, eu mă bucur uh, că există o asemenea diversitate în grupul meu parlamentar, însă celelalte grupuri parlamentare nu ar trebui să își facă iluzii, pentru că în cadrul grupului nostru vom ajunge la compromisuri bune pe care să le înaintăm în fața tuturor. Și încotro se îndreaptă totul. Sigur, eu pot să vă citesc un text foarte pe scurt, unde este vorba despre plăți am ajuns la un compromis în grupul nostru parlamentar. La punctul 9 se spune că se solicită o distribuire corectă a um, resurselor PAC între statele membre, precum și între agricultori în interiorul unui stat membru. Și de asemenea se dorește o abordare pragmatică. Acesta trebuie să fie uh, principiul de bază pentru criterii obiective. Suprafața și mărimea exploatațiilor uh, este și ea importantă și, de asemenea, uh, diversitatea este un obiectiv important, de aceea se dorește luarea în considerare a condițiilor cadru specifice din statele membre. De aceea se respinge o uh, plată directă forfetară către statele membre. Acesta este o poziție, un punct de vedere clar al grupului nostru parlamentar și apoi putem discuta cu celelalte grupuri parlamentare pentru a vedea dacă putem susține o asemenea poziție sau nu și în următoarele zile și săptămâni avem timp și îmi voi lua timp suficient astfel încât să putem discuta între reprezentanții diferitelor grupuri parlamentare toate aceste puncte. George Ryan a vorbit despre procentul mare de amendamente care uh, a venit din partea grupului meu parlamentar. Eu mă bucur că s-a întâmplat așa, mă bucur că grupul meu uh, se preocupă atât de intens de acest subiect și vă spun cu claritate. Aș fi putut scrie acest raport și altfel, însă ar fi existat în continuare la fel de multe amendamente, pentru că părerile sunt cât se poate de diferite. Vreau să reacționez și la ceea ce a spus domnul Heusling. Dânsul a spus că trebuie să fim dispuși să putem face compromisuri. Eu, din punctul meu de vedere, am susținut mereu că sunt uh, dispus să susțin uh, lucruri rezonabile și de bun simț. Dar dacă domnul Hoisling și ceilalți, chiar și comisia, se um, vorbește numai despre greening, uh, ca titlu major al reformei în domeniul agriculturii, nu se poate uh, proceda așa, pentru că, sigur, aceste suprafețe verzi sunt foarte importante și putem solicita foarte multă ecologizare, dar trebuie să știm și care sunt rezultatele în ceea ce privește negocierile privind acordurile bilaterale cu Canada, Mercosur, uh, și trebuie să uh, recunoaștem că ar apărea o maculatură foarte bogată. De asemenea, nu știm în prezent câți bani avem la dispoziție. Ieri am reușit să ajungem la un, grup, la un compromis în cadrul grupului nostru parlamentar în ceea ce privește finanțarea, articolul 23. Suntem de părere că mm, resursele financiare pentru ecologizare trebuie să meargă mână în mână cu resursele bugetare care sunt atribuite în general pentru PAC, iar Comisia trebuie să verifice în ce mod poate fi finanțată această componentă ecologică. Cred că acesta este un compromis, iar agricultorii uh, se spune că aceștia se plâng. Să vă spun un lucru, dragi colegi, dacă credeți că 80 de euro sau 100 de euro la primul pilon pot fi investiți pentru ecologizare, atunci mai bine păstrați banii respectivi și renunțați la obligațiile impuse, pentru că cei 80 de 100 de euro, da, ni se va spune că putem să-i păstrăm dacă hectarul va deveni mai scump cu 120 de euro în urma obligațiilor impuse. Pentru că, indirect, pentru agricultorii noștri din Europa, dacă le impunem prea multe obligații de ecologizare, până la urmă ei vor ajunge la o reducere a banilor pe care i-ar fi primit dacă acestea nu ar fi existat. Deci, uh, trebuie să vedem cum stau lucrurile cât se poate de clar. Pentru că oricine mă cunoaște știe că sunt pentru niște obligații financiare cât se poate de rezonabile și trebuie să intervenim acolo unde există deficite. Dar dacă statele membre investesc deja 40% pentru măsuri de mediu, eu nu pot să-i spun unei asemenea stat să mai investească încă 10% în aceste măsuri de mediu, când alte state membre alocă doar 5% din buget pentru astfel de măsuri. De asemenea, propunerea Comisiei, fără să critic pe cineva, știu că domnul comisar Șirolius uh, și dânsul are o viață grea la comisie în ceea ce privește acest domeniu și acolo există alte interese care trebuie apărate. Deci, propunerea comisiei nu este atât de detaliată încât să putem extrage din ea cum va arăta viitorul politicii agricole. S-a abordat și subiectul schimbărilor climatice și eu sunt de părere că acest subiect trebuie tratat, însă trebuie să calculăm în ce măsură, în ce procente agricultorii din Europa pot contribui la uh, combaterea acestor schimbări climatice. Cred că acest procent nu este cu adevărat mișcător. În ce privește politica agricolă comună, sigur că apar uh, probleme în ceea ce privește dreptatea, ce este drept, ceea ce, ce este corect. Întotdeauna putem pune această întrebare. Da, se spune că trebuie să găsim o soluție corectă. Uh, pentru a găsi o asemenea soluție corectă, trebuie să existe niște perioade de tranziție cât se poate de bine definite. Pentru că nu putem să spunem, da, din 2014 agricultorii din Europa se vor găsi în fața unei situații noi și trebuie să se adapteze pur și simplu la ea. Nu, trebuie să existe o perioadă de tranziție și lucrurile să se modifice treptat către noua uh, perioadă toate aceste lucruri sunt menționate în raportul uh, meu și statele membre trebuie să se ocupă de acest lucru. Însă Europa trebuie să uh, faciliteze statelor membre introducerea uh, unor sisteme corespunzătoare. Iar dacă Spania are un sistem bun, atunci uh, acesta nu trebuie să fie pus în pericol. În Germania se dorește un asemenea sistem. Iată deci că situația este diferită în cele 27 state membre. Deci trebuie să ținem cont de diferențele care există între agricultorii mici și cei mari, între exploatațiile mici și cele mari. Trebuie găsite soluții și pe această direcție. Trebuie să ținem cont de diferențele dintre cele 27 de state membre, pentru că diferențele sunt foarte mari, iar noi de la Bruxelles nu putem să stabilim pentru o exploatație mică cum stau lucrurile, ci acest lucru trebuie făcut la nivel național de la nivel național trebuie să se stabilească cum se uh, tratează aceste mici exploatații, noi de la nivel european putem stabili numai un cadru în cadrul căruia să ne mișcăm. Spe- uh, în ceea ce privește reproșul uh, referitor la birocrație, nu cred că este un reproș justificat, pentru că eu încerc să păstrez complexitatea raportului, însă nu cred nici că ar fi corect ca titlul acestui raport să meargă numai pe direcția ecologizării. Pentru că până la urmă, nimeni în lume, nicăieri în lume nu există o uh, agricultură mai durabilă decât aici, în Europa. Și sigur că sunt de acord să solicităm anumite elemente de peisaj. Cred că acestea pot fi ancorate la pilonul 1 și putem găsi o soluție bună nu cred că părerea noastră este atât de divergentă vis-a-vis -vis de acest punct. Aștept cu nerăbdoare viitoarele discuții pe această temă și sunt sigură, după cum cunosc această comisie, că ne vom putea atinge obiectivele care merg în sensul cel bun. Însă trebuie să încercăm să aducem la un numitor comun toate aceste păreri, deci practic toate aceste artere secundare să fie direcționate către autostrada principală. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Albert. Efortul pe care îl faci este important. Îți mulțumesc. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Sunt sigur că până la urmă vom găsi um, o linie comună tuturor sensibilităților din acest Parlament. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Acum ni se va prezenta studiul ce instrumente pentru politica agricolă comună care pot fi folosite pentru a încuraja asigurarea bunurilor publice. Punctele 15 și 16 le amânăm pentru ședința următoare. Pentru a avea mai mult timp să ne dedicăm acestui studiu important, mai întâi am plăcerea să urez bun venit experților care se află alături de noi astăzi. Ne vor prezenta studiul, mai ales domnul David Baldurk, eh, director executiv al Instrumentului pentru Politici de Mediu Europene și ambasadorul Corrado Pizio Pivoli, căruia, pe care l-am avut deja de mai multe ori alături de noi, este vicepreședintele Fundației RICE. Dau acum cuvântul domnului Baldor pentru a ne prezenta acest studiu. Și, bineînțeles, apoi dânsii ne vor răspunde la întrebări, la observațiile deputaților. Pe cine nu-l interesează studiul să iasă din sală. Sper că deputații vor rămâne cu toții la locurile lor și are cuvântul David. Te rog. Thank you very much, um, Mr. President. Um... Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitație, pentru faptul că ne-ați invitat să prezentăm studiul. Prezint studiul în numele echipei cu participarea Fundației RISE și uh, cu participarea INEA în Italia și uh, VTI din, Ita- din Germania. Studiul nu s-a terminat încă, și așteptăm uh, cu interes reacțiile membrilor comisiei astăzi. Voi prezenta rapid studiul. Știu că deputații au primit uh, deja slide-urile imprimate. Dacă doriți să menționați anumite aspecte de pe slide-uri, puteți să o faceți după aceea. Ni s-a cerut să răspundem la niște întrebări. Mai întâi, care sunt, ce sunt bunurile publice care pot fi oferite de agricultura europeană și cum se pot uh, furniza acestea prin PAC, care sunt politicile disponibile în momentul de față și care ar putea fi politicile promovate pe viitor. Voi încerca să răspund mai ales la ultima întrebare, cea mai relevantă pentru viitor, pentru dezbatere, și anume care pot să fie politicile de promovat pentru viitor. Mai întâi, ce sunt bunurile publice? În agricultură și domeniul forestier, voi lăsa domeniul forestier de la o, deoparte pentru a-mi facilita um, viața. După cum știți, principalele bunuri publice sunt biodiversitatea, natura, peisajul agricol de calitate, apa, aerul și solurile de calitate, stabilitatea climei, E important să spunem că aici e vorba de reducerea emisiilor din agricultură, dar și uh, sequestrarea carbonului uh, um, în soluri și uh, rezistența la incendii și inundații. Mai sunt și alte bunuri publice importante care nu sunt legate de mediu, sunt sociale și culturale și le-am reunit pe acestea sub termenul de vitalitate rurală. E vorba de viabilitatea populațiilor rurale în Europa și a comunităților rurale și uneori eh, aceasta este strâns legată de agricultură. În alte părți ale Europei legătura cu agricultura este mai puțin puternică, dar vitalitatea este o problemă peste tot. Se mai pune și bunăstarea animalelor, care și aceasta este un bun public. În fine, securitatea alimentară, oferta de alimente securitatea alimentară este legată de reținerea capacității terenurilor fermierilor de a produce pe viitor. Iată, altă parte importantă a bunurilor publice legate de agricultură în Europa. Aș dori să mai spun că dacă reușim să avem politici care furnizează bunuri publice la nivel de mediu, vom putea oferi și bunuri publice la nivel social și cultural în diferite feluri, având în vedere legăturile cu turismul, um, activitățile recreative, cu ocuparea de forță de muncă la fermă și în afara fermelor, oportunitățile legate de produsele de calitate ridicată din uh, agricultură, care sunt durabile și apreciate de public, menținerea um, capacităților și formării uh, și, în fine, investiții în zonele rurale pentru că oamenilor le va place să investească, să trăiască în zone frumoase. Poate greu de cuantificat uh, uh, această contribuție la cultura europeană, dar este foarte importantă. O altă întrebare este care din măsurile actuale ale PAC-ului contribuie la oferta de bunuri publice, la asigurarea bunurilor publice, mă scuzați. Pe de o parte, avem 40 de miliarde de euro pe an în pilonul 1. Dacă studiem plățile directe și combinația cu ecocondiționalitatea, uh, aceste se va, și din pilonul 1 se vor aduce anumite contribuții pentru asigurarea de bunuri publice, chiar dacă nu este primul obiectiv avem măsuri aici mai specializate din articolul 68. În al doilea pilon, care se concentrează mai mult pe măsuri țintite, văzum că sunt măsuri pentru a asigura bunuri publice la nivel de mediu, la nivel social și la nivelul vitalității. Acestea nu sunt doar plățile anuale, ci și investiții dar și măsuri pentru formare sau sprijinul oferit agricultorilor. Dar nu suntem, suntem foarte de, departe de atingerea obiectivelor la nivelul biodiversității, schimbărilor climatice sau conservării solurilor. Suntem în urmă și pentru atingerea obiectivelor pentru calitatea apei. De aceea e nevoie de intervenții în continuare, pentru că intervențiile actuale nu sunt suficiente. Deci, ce măsuri putem folosi din cadrul pacului în acest scop? Sunt câteva principii simple. Pe de o parte avem nevoie de obiective clare, avem nevoie de stimulente pentru agricultori, pentru că aceștia să asigure bunuri publice și trebuie să existe un mix de măsuri uh, care să se concentreze pe bunurile publice în moduri specifice, nu fie prea vagi. Trebuie să existe posibilități de aplicare a acestora. E nevoie de finanțare suficientă de la PAC și am făcut studii care arată că e nevoie de destul de mulți bani pentru a asigura bunuri publice prin agricultură. Este, acesta poate fi un element major al pacului dacă considerăm că bun, promovarea bunurilor publice sunt un element central. Pe de altă parte, trebuie să existe consiliere și formare. Agricultorii au nevoie de ajutor pentru a se ajusta la producția eficientă de bunuri publice. E nevoie la nivel administrativ de capacitate și experiență, de date, de monitorizare. Nu putem să facem totul prin stimulente, dar trebuie să existe și reglementări. Și Astfel ajungem uh, la un aspect pe care l-a discutat uh, comisia dumneavoastră, domnul Desa din Aur, e vorba de alegerile, o alegere între măsuri simple, ușor de înțeles de aplicat pentru fermieri, uh, cu puțină birocrație și măsuri eficiente cu obiective foarte precise, să țină cont de schimbările climatice de promovarea peisajului și așa mai departe. Nu putem să avea, să, să promovăm o singură soluție pentru toate uh, aspectele. Nu putem uh, să avem atâta pe tonă de metan sau de gaze cu efect de seră sau altceva. Dacă dorim să protejăm uh, peisajul, nu putem să avem astfel de măsuri simple pentru orice situație. Deci, iată, avem o dilemă. Pe de o parte, dorim să fim eficienți, dorim măsuri țintite, Um, care să fie adaptate la nivel regional, să avem feedback pentru ca măsurile să fie corecte, nevoie de planificare, de sofisticare administrativă, nu neapărat lucruri complicate la nivelul agricultorilor, dar la nivelul administrațiilor naționale trebuie să știe foarte bine ce să face. Și sunt măsuri care se încadrează mai bine al doilea pilon. Deci, pe de o parte, trebuie să vedem, să obținem ce putem uh, prin măsuri simple la nivel european și alte măsuri mai complicate, spunându-ne că nu putem obține bunurile publice dacă nu aplicăm măsuri mai țintite din al doilea pilon. În studiul nostru am propus să împărțim aceste instrumente măsuri pe care le-am putea aplica prin PAC în trei blocuri, să spunem, Primele sunt simple, care s-ar aplica practic aproape tuturor fermelor din Europa și ar exista practic um, avantaje pentru aproape toate fermele. Regulile sunt legate um, de uh, uh, lăsarea la o parte a unor terenuri agricole pentru o perioadă și măsuri pentru protejarea peisajelor Uh, sau um, propuneri făcute agricultorilor legate de gestionarea solurilor, nitraților uh, sau emisiilor. Orice fermă care face acest lucru contribuie la asigurarea bunurilor publice. Și aceste măsuri pot fi aplicate peste tot și pot fi legate destul, în mod destul de simplu de plățile directe din pilonul 1. Al doilea bloc de plăți ar fi pentru promovarea unor măsuri care se putea folosi în zone mari, lar, uh, extinse din Europa, menținerea producției uh, orga, uh, organice sau bio, acoperirea solurilor, s-ar putea promova la fermele mai mari um, ținând cont de densitatea uh, an, numărul animalelor de la ferma respectivă sau densitatea folosirii uh, acestei ferme. Uh, deci ar fi măsuri obligatorii sau voluntare care s-ar putea înscrie în pilonul 1 sau 2 și apoi mai sunt uh, măsuri foarte țintite cu um, ajutoare la investiții, măsuri integrate, formare și așa mai departe, trebuie să fie măsuri voluntare și uh, integrate în pilonul 2. Uh, macro picture across the... Iată deci o imagine de ansamblu la nivel macro în ceea ce privește măsurile din pilonul 1 și 2, însă există și alte aspecte la care mă voi referi acum subcint trebuie să avem o bază de reglementare care să fie implementată efectiv peste tot. Trebuie de asemenea să consolidăm standardele pentru niște condiții agricole și de mediu bune, de asemenea să avem o distinție clară între condițiile de ecocondiționalitate și plățile pentru măsurile ecologice de la pilonul 1. Trebuie să vedem cum îi plătim pe fermieri, pe agricultori pentru angajamentele pe care și le iau. După părerea noastră, e foarte important să avem o alocare de fonduri la pilonul 2 pentru ca statele membre să fie stimulate să cheltuiască o proporție din uh, fondurile lor pentru bunuri publice și pentru mediu. După părerea noastră, asta ar duce la o aplicare destul de consecventă și generală în Europa și fără această regulă nu s-ar întâmpla. Și din motive de vitalitate rurală, aceste măsuri trebuie să fie teritorializate și sectoriale. Și de asemenea nu putem soluționa problema bunurilor publice fără să ne gândim la reducerea poverii administrative. Deci trebuie să avem un sistem simplificat. Iată aici trei uh, blocuri de măsuri. Asta pentru a vă sugera posibilitățile pe care le avem. Deci trebuie să găsim un echilibru între ceea ce putem face la ecologizare în pilonul 1, să vedem ce trebuie să rămână la pilonul 2. Deci o serie de propuneri sunt undeva la mijloc, cum ar fi menținerea trăsăturilor peisajului sau uh, zone prioritare ecologice, deci ar trebui să meargă în pilonul 1, în timp ce alte măsuri, cum ar fi menținerea uh, agriculturii biologice, ar putea merge atât la pilonul 1 cât și la 2. Să important de asemenea să există și eforturi pentru a uh, oferi mai multă capacitate pentru a consilia agricultorii și autoritățile. Încă două chestiuni înainte de a încheia. În primul rând, aspectul foarte dificil al cofinanțării. E ironic să vedem că avem uh, elemente cu o mare dimensiune de bunuri publice, să zicem așa, însă contribuția este foarte redusă. Și de aceea noi încurajăm ecologizarea uh, via pilonul 1, însă multe țări nu vor să uh, plătească mai mulți bani. Deci noi vrem să evităm situația prin care uh, vom avea politicile potrivite pentru scopul potrivit, deci să nu stabilim totul doar prin cofinanțare, deci ar trebui să fim ambițioși și să ne asigurăm că această cofinanțare uh, se potrivește cu interesele publicului. De asemenea, nu putem obține tot ceea ce vrem în ceea ce privește bunurile publice sau în ceea ce privește bunurile sociale prin politica agricolă comună doar. Avem nevoie și de alte măsuri și acestea merită menționate întreagăt. Cum ar fi o, serie, o parte de sprijin din alte surse, fondurile structurale, de exemplu. Există noi căi de a angaja piețele, cum ar fi uh, activitățile bancare pentru habitat. Există scheme private, de asemenea, pentru furnizarea de apă și legate de emisiile de carbon, scheme care sunt la început, însă care sunt promițătoare. E clar că avem nevoie de inovare, de dezvoltare tehnologică, deci nu e vorba aici doar de agricultura low-tech, Trebuie să ne gândim și la agricultura mai productivă și aici trebuie să investim, de exemplu, într-o bună gestionare a solului, de exemplu. Să fim de asemenea conștienți de faptul că unele lucruri care se vor întâmpla în agricultură vor veni din alte domenii, cum ar fi cel al politicilor energetice. Și dacă vrem niște rezultate durabile, ar trebui să corelăm agricultura cu aceste alte domenii. De asemenea, industria distribuției uh, și creșterea cererii consumatorilor își au un rol clar. Deci e clar că unele lucruri pot fi abordate printr-o abordare mai simplă, în schimb, altele au nevoie de o abordare uh, amănunțită. Deci aceasta a fost prezentarea raportului nostru și așteptăm acum, bineînțeles, contribuțiile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mr. Dess, may I give you the floor? Yeah. Domnul Des dorește să ia cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, foarte recunoscător pentru această prezentare care a fost uh, susținută. Îmi pare rău uh, că mulți dintre colegii noștri nu mai sunt prezenți, pentru că este vorba despre colegi care au avut un punct de vedere contrar și cred că ar fi fost bine să asculte o asemenea prezentare bine documentată, pentru că sunt multe suprapuneri aici cu ideile pe care le-am prezentat și eu în raportul meu și cred că câteodată este vorba despre o problemă de înțelegere. Însă, încă o dată, întrebarea referitoare la evitarea în amestecului între pilonul 1 și pilonul 2. Pentru că atunci când pilonul uh, se, când era un pilon mai, mai uh, larg la mijloc, um, situația era oarecum confuză. Acum s-a ajuns la cei doi piloni, însă trebuie să existe o diferențiere mai clară. Mr. Agnew? Domnul Agnew? Yes, I've got a da, am și eu câteva întrebări pentru dumneavoastră. Una dintre ele este oarecum previzibilă. Ați spus că agricultorii vor furniza bunuri publice dacă își vor îndeplini misiunile la fermele lor. Vorba aici, în primul rând, de dioxid de carbon și de metan și dacă vrei să reduci emisiile de metan, înseamnă că trebuie să avem mai puține rumegătoare, deci să avem mai puține animale. Și doar așa un crescător poate contribui la reducerea emisiilor, deci prin reducerea numărului de rumegătoare. Deci așa văd de logic argumentul dumneavoastră. Cealaltă propunere pentru a furniza bunuri publice este ca agricultorii biologici să rămână așa. E bine, acest sector ar trebui să fie stimulat de consumatori, de clienți, oameni care merg la magazin și spun vor să vrem să cumpărăm anice. În funcție de asta trebuie să se stabilească suprafața agricolă dedicată agriculturii uh, biologice. Deci dacă dumneavoastră susțineți sau impuneți o anumită suprafață de agricultură biologică, vom avea un surplus de alimente bio. Iar acești producători vor avea de suferit atunci. Nu cred că așa ajutați sectorul agricultorii biologice, menținând o astfel de abordare. Yeah. Äh, äh, mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Iar, mulțumesc și pentru prezentarea susținută. Într-adevăr, se potrivește foarte bine cu dezbaterea pe care am uh, dus-o mai devreme. Sunt cât se poate de recunoscător că s-a întâmplat așa și s-au prezentat și părțile conflictuale cât se poate de clar. Noi încercăm uh, să plasăm această asigurare a bunurilor publice în cadrul reformei uh, PAC-ului și am, găsit, am regăsit trei argumente în acest studiu care ne preocupă și pe noi. Sigur, uh, spunem, da, recunoaștem acest lucru, vrem ca agricultorii europeni să producă uh, bunuri publice, dar, bineînțeles, și produsele uh, lor de bază. Însă există trei probleme pe care doresc să le abordez. Prima problemă, în, dacă ținem cont în noua reformă a politicii agricole comune de acest lucru, deci dacă finanțăm asta, nu, pot, nu se poate ajunge la situația ca agricultorul să primească un nou uh, sistem de control și raportare, pentru că Sigur, este nevoie să introducem așa ceva, avem nevoie de acest mecanism, însă trebuie să vă spun că avem deja două asemenea mecanisme. Una, unul plasat la ecocondiționalitate, care este oarecum cunoscut și care este acceptat într-o oarecare măsură și mai avem un mecanism de control la al doilea pilon atunci când este vorba despre programele de mediu. Și întrebarea mea este, am înțeles corect sau nu? unde ar trebui să se plaseze acest mecanism de control și raportare pentru această componentă de ecologizare sau pentru bunurile uh, publice. În al doilea rând, uh, dumneavoastră ați constatat că problema principală este că dacă ne referim la pilonul al doilea, anumite state membre nu au bani pentru cofinanțare. De aceea spuneți că ar, s-ar regăsi mai bine la pilonul întâi, unde nu este nevoie de cofinanțare. Întrebarea mea, putem să ne imaginăm ca, la, ca acestea să se regăsească și la pilonul al doilea, dar să nu fie necesară cofinanțarea? Ar fi aceasta o soluție și din punctul dumneavoastră de vedere. Deci să se definească astfel și măsurile de la pilonul al doilea. Iar a treia întrebare care ne preocupă mai mult pe noi, ca politicieni uh, care se preocupă de domeniul agriculturii. Ați uh, stabilit care sunt măsurile. Sunt măsuri uh, care vizează ecologizarea, măsuri care vizează anumite domenii specifice. Însă, realitatea în Uniunea Europeană este că statele membre, în cadrul celui de-al doilea pilon, desfășoară desfășoară și aplică pro- programe de mediu într-un mod cât se poate de diferențiat. Și mă reîntorc la raportul DES. Ceea ce nu trebuie să se întâmple este ca programele noi și noile măsuri de ecologizare să afecteze sau să deterioreze programele de mediu care se desfășoară în prezent. Sigur, se poate calcula cum stau lucrurile și cred că nu putem să argumentăm spunând că agricultorul trebuie să ia măsurile de ecologizare, să le aplice, să spunem, să primească 60 de euro pro hectar, dar apoi să cadă, uh, să fie eliminate programele de mediu de la pilonul al doilea, pentru care ar fi primit și mai mulți bani. Deci acest uh, pericol de mixare între măsurile privind ecologizarea și măsurile respectiv programele care sunt deja în desfășurare la pilonul al doilea, ar trebui să fie evitată. Sonorevole McGuinness. Mulțumim, domnule Iar. Acum are cuvântul Marriott McGuinness. Man. Mulțumesc, domnule președinte. Slujba dumneavoastră, postul noastră aproape că fusese preluat. Mă bucur că ați revenit. Mulțumesc că pentru această prezentare și aș vrea să mă refer la slide-urile 7 și 8, pentru că cred că ar trebui să le analizăm mai în detaliu. La slide-ul 7 se vorbește despre plățile directe și ecocondiționalitate care uh, vizează uh, asigurarea acestor bunuri publice. Cred că este important să ne dăm seama că sistemul actual asigură bunuri publice. Deci, întrebarea mea, dacă este să aprofundăm nivelul de bunuri publice pe care le asigură um, agricultura, ținând cont de toate aspectele um, prezentate aici, atunci nu ar trebui să ne gândim și la aprofundarea bugetului. Cum putem să abordăm această chestiune a alocării bugetare? Și apoi, slide-ul numărul 8 din prezentare v-ați referit la resurse bugetare suficiente și poate că ați putea face niște observații suplimentare în acest moment, pentru că cu toții știm că situația bugetară este una cât se poate de dificilă. Următorul punct um, s-a mai menționat. Este vorba despre consultanță și formare și disponibilitatea acestor servicii. Aș vrea să spuneți mai multe lucruri despre acest punct. Sugerați că în reforma PAC ar trebui să vedem și cum stau serviciile, cum, care este situația serviciilor de training și consultanță pentru agricultori. Poate că este nevoie și de cercetare și de uh, cercetare în domeniul consultării. De asemenea, ar trebui să cheltuim bani pentru a furniza bunuri publice. Însă, aș vrea să ne spuneți mai multe despre acest lucru, pentru că uh, S-a mai făcut această observație și cred că domnul comisar Pototnic a fost de acord cu acest lucru. Cei din uh, domeniul mediului sunt de părere că um, agricultorii sunt cei care pot furniza uh, bunuri publice pentru că ei o fac cel mai ieftin. Uh, dacă s-ar implica experți, lucrurile ar fi ceva mai scumpe. De aceea eu aș vrea să cunosc niște cifre pentru a putea începe o dezbatere și a vedea cum stau lucrurile într-adevăr. Poate puteți spune câteva cuvinte și despre acest lucru. Și ultima observație. Um, Aș fi vrut ca acest lucru să fie discutat acum 30 uh, de ani și nu acum, pentru că ar fi fost important să se introducă de atunci asemenea măsuri. Mulțumesc! Grazie, Mariad. E adesso io... Mulțumim, Merit. Acum aș dea cuvântul experților Corrado Bistobitoli. Um, refer to three points and the other points. Mă voi referi la trei puncte și apoi pe celelalte îi le voi lăsa lui David. Uh, primul punct se referă la emisiile de metan și salut întrebarea care a fost adresată pe această temă, pentru că amploarea acestei chestiuni um, nu a fost uh, luată suficient în considerare în contextul uh, discuțiilor despre schimbările climatice. Ne-am concentrat mult mai mult pe CO2 decât pe metan. Și cred că înainte de discuțiile despre reformă și încheierea acestora, nu se poate face prea mult pe această direcție, pentru că este o problemă complicată. Însă, Parlamentul nu trebuie să încurajeze Comisia să analizeze și acest aspect începând de acum, pentru că este o problemă complexă. Până acum ne-am concentrat, spre exemplu, pe bio combustibil care aduc câștiguri suplimentare agricultorilor, fără să ne gândim la consecințele pozitive asupra mediului. Însă, poate că pe viitor ar trebui să ne concentrăm mai mult pe stimulentele către agricultori pentru a implementa o um, politică de zootehnie mai potrivită, integrată, astfel încât să se um, ajungă la reducerea emisiilor, să se utilizeze mai eficient uh, deșeurile și astfel să existe avantaje economice. Cred că această politică este una complexă pentru că va trebui să uh, avem și stimulentele financiare potrivite, de asemenea o strategie potrivită, măsuri de sprijin uh, pe piață, precum certificatele verzi și alte elemente de reglementare care sunt foarte importante și care ajută la rezolvarea problemei. Al doilea punct se referă la elementul organic. Cred că este corect să spunem că a existat uh, un colaps al acestor elemente de exemplu, pe piața germană. Domnul Cunast a spus tuturor că produsele organice și producția organică ar trebui să ajungă la 20% în Germania. Cred că asta a fost ceva irresponsabil, pentru că dacă anunți așa ceva ca politică a guvernului și transmis mesajul către industrie, către producție, uh, și stabilești targetul de 20%, atunci mai multă lume va produce produse organice, chiar dacă piața de comercializare nu există. Iar piața, până la urmă, este cheia elementul esențial pentru producători. Și dacă piața nu este suficientă și nu se dezvoltă suficient, atunci producătorii vor avea de suferit și acest lucru va fi o descurajare pentru producția organică nu o va încuraja. Deci cred că este o chestiune de politică. Ultimul punct pe care doresc să-l abordez este o întrebare uh, referitoare la serviciile uh, de consultanță. Eu sunt de acord că acesta este un punct esențial. Putem vorbi despre stimulente financiare. Da, fără ele, agricultorii nu vor face nimic. Fie că este o vorba de măsuri obligatorii sau nu, nu vor face ceea ce li se solicită, fără stimulente. Nu le observ încă, dar trebuie să mai lucrăm pe această direcție. Însă există și întreba, uh, chestiunea care vizează consultanța. Nu putem să ne așteptăm la agricultori să își adapteze modul de producție și să facă lucruri noi și să furnizeze bunuri publice fără să aibă cunoștințele corespunzătoare. Pentru că agricultorii nu vor să riște să piardă câștigurile pe care le au deja. Deci au nevoie de consultanță care nu reprezintă o garanție, dar reprezintă o încurajare și le arată că, schimbându-și modul de producție, nu uh, vor avea de uh, suferit din punct de vedere financiar. Deci, iată, cred că avem aici o problemă majoră. Așa cum a spus și David, dacă produci bunuri publice, situația devine mai complicată. Puteți să descrieți în ce fel doriți. Puteți vorbi despre simplificare la fiecare 5 minute. Însă, încercând să faceți așa, lucrurile se vor complica. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Cum putem, deci, să încercăm să simplificăm totul? Pentru că, devenind mai complicat, trebuie să găsim o soluție de simplificare, drept compensație. Și tot ceea ce am discutat astăzi, iată, vine se pune uh, chestiunea consultanței și a monitorizării sub formă de supraveghere sau de control. În prezent, agricultorii uh, sunt uh, vizitați și inspectați pentru multe aspecte, iar dacă nu vom simplifica acest proces, ei vor fi deranjați de uh, aceste inspecții care reprezintă o birocrație foarte mare și pierdere de timp. Poate că observația mea ar putea să fie criticată, însă cred că uh, ar putea fi utilă pentru agricultori. Haideți mai bine să combinăm monitorizarea și controlele de la cei doi piloni și să le combinăm în vizite unice și să adăugăm consultanța. Pentru că agricultorului nu-i plac inspecțiile pentru control și nici monitorizarea dar ar putea să prefere vizitele pentru consultanță. Și dacă la monitorizare se observă vreo greșeală sau dacă o inspecție de control observă că ceva nu a funcționat bine, singura soluție este sancțiunea, însă nu astfel se rezolvă problemele în faza de monitorizare s-ar putea face ceva și să se evite astfel, astfel situația în care să se greșească și astfel să se observe greșeala la control. Și cum putem să facem asta, de, asta decât sporind încrederea agricultorilor? Haideți să avem vizite comune, să vină și reprezentanțul care oferă consultanță, reprezentanți ai diferitor instituții, deci reprezentant pentru consultanță, control și monitorizare să vină împreună și să asculte unii de la alții care sunt problemele. Consultantul poate să le spună controlorului și celui care monitorizează că nu se poate rezolva fără să se facă anumite lucruri. Iar cei de la monitorizare și control pot învăța ceva de la consultant despre modul în care se rezolvă problemele. Și atunci uh, agricultorul nu va mai fi confruntat decât din când în când cu o singură vizită care va analiza toate aspectele, fie că este vorba despre primul pilon, de al doilea pilon, despre monitorizare, consultanță sau control. Și dacă nu investim mai mulți bani în consultanță, mai ales statele membre trebuie să facă acest lucru, discutăm degeaba despre bunuri publice pentru că lucrurile nu vor funcționa în mod corespunzător. Grazie, Corrado. Mulțumim, Corrado. David are cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Doresc să răspund pe scurt la alte întrebări la care nu a răspuns Corrado. În legătură cu cel de-al treilea pilon menționat de domnul Des, nu propunem un al treilea pilon. Îmi pare rău dacă nu e clar acest lucru. În această diagramă am încercat să prezentăm anumite măsuri pentru asigurarea de bunuri publice, uh, să vedem unde se încadrează. Unele la, la um, în mod normal la pilonul 1, altele ar putea să se încadreze în pilonul 2. Deci, ideea este ecologizarea pilonului 1, lipsește deocamdată uh, o împărțire clară pe piloni. Deci încercăm să ne aducem contribuție la această dezbatere spunând că anumite măsuri sunt poate suficient de simple și universale pentru a se încadra în pilonul 1. Deci trebuie să găsim aceste măsuri și să le punem în uh, locul potrivit din cadrul pacului. Dar pentru asta e nevoie de multă atenție. Nu e doar o chestiune politică, ci tehnică, pentru că anumite măsuri trebuie să fie luate prin anumite structuri administrative pentru a funcționa, pentru a nu fi criticate de curtea de conturi. Deci, iată, și bineînțeles există și o dimensiune politică. Alte întrebări. S-a pus întrebări legate de monitorizare. Cred că putem spune că dacă măsurile sunt mai ținstite, ele trebuie monitorizate. Monitorizarea din al, monitorizarea din al doilea pilon realizează mare parte din aceste lucruri. În politica regională avem deja mecanisme de monitorizare și dacă dorim să asigurăm bunuri publice prin pilonul 1, trebuie să știm care va fi efectul, trebuie să avem, avem nevoie de măsuri țintite și avem nevoie de monitorizare, altfel nu știm ce rezultate obținem. În legătură cu cofinanțarea în cadrul pilonului 2, dezbaterea e uh, largă. Bineînțeles, e de dorit teoretic să avem politici pentru bun, bun, bunuri publice finanțate de Uniunea Europeană, dar uh, Întrebarea practică este dacă aceste bunuri publice sunt obținute la nivel local. Putem face acest lucru fără contribuții la nivel regional și a statelor membre? Dorim ca statele membre și regiunile să intervină? Este o discuție în curs. Acesta este un argument serios împotriva finanțării de la pilonul 2, după părerea mea. Există un pericol uh, ca lucrurile să se suprapună între pilonul 1 și pilonul 2? Da, bineînțeles. Pentru că uh, se propun măsuri care putea să înscrie în ambele uh, la ambele, ambii piloni trebuie să descriem măsurile care ar putea să încadra în pilonul 1 conform obiectivelor și capacităților tehnice pentru a se încadra într-o singură perioadă de programare și să răspundem la întrebări de genul pot fi evaluate într-un an, plătim uh, fermierii anul respectiv sau anul următor, putem avea angajamente multianuale și așa mai departe. Sunt chestiuni tehnice, nu politice. Și soluțiile trebuie să fie transparente. Dacă Parlamentul dorește să intre în detalii, ar putea să examineze aceste aspecte. În legătură cu bugetul, de câți bani e nevoie? S-au făcut mai multe studii în Europa, am făcut și noi unul care arată că dacă dorim să obținem rezultate în legătură cu toate obiectivele noastre europene, eficient, n-ar costa dacă folosim uh, programe voluntare, 30 de miliarde de euro pe an. Deci nu e vorba uh, de o reducere importantă din uh, sumele din PAC. O mare parte din PAC care s-ar, oferi și de, s-ar ocupa și de alte lucruri decât bunurile publice. Deci nu trebuie să existe ideea greșită că bunurile publice sau partea din, din PAC pentru bunurile publice este ieftină. Nu e așa dacă dorim standarde înalte. Um, I think those are the, I think the, the, the questions that... Cam acestea ar fi răspunsurile care lipseau. Corado, dorești să adaugi ceva? Te rog. Aș dori să adaug două lucruri. Mai întâi, în ceea ce privește pilonii. Cred că bunurile publice trebuie să fie abordate în ambii piloni. Din motivul simplu că dacă le abordăm doar în cadrul celui de-al doilea pilon, avem doar 13 miliarde, deci n-ar fi suficienți bani pentru a face suficiente lucruri. Pe de altă parte, nu cred că trebuie să existe transferul de la pilonul 1 la pilonul 2, pentru că acestea pun probleme. Pe de o parte, fermierii vor vedea că, vor vedea că pierd bani. Pe de altă parte, există și riscul la nivelul autorității bugetale, care ne spune, reduceți sumele de la primul pilon, reduceți Um, transferați banii la al doilea pilon, de ce nu dați banii înapoi statelor membre? Deci există riscul uh, transfer, legat de transferul de fonduri. În al treilea rând, nu se poate evita uh, interferențele între piloni în ceea ce privește bunurile publice. Depinde ce se face la primul pilon și la al doilea. Dacă doriți practici bune de mediu în agricultură, în primul pilon, cu uh, ecocompatibilitate, cu Natura 2000 și așa mai departe, nu e o problemă, dar dacă, cum a spus Comisia, măsurile agroecologice s s-ar înscrie parțial în primul rând, parțial în al doilea, eu spun uh, mult succes. Cum veți gestiona aceste măsuri? Dar mai, mai aș avea un lucru de spus despre buget. Ceea ce a spus David e corect. Oricum nu vom avea suficient buget pentru a face tot ce e nevoie pentru bunurile publice. Oricum va fi insuficient. Așa că dacă finanțele publice nu vor fi suficiente pentru a oferi stimulantele necesare fermierilor, abordarea noastră nu va funcționa. Deci, fără soluții uh, compatibile cu piața pentru a oferi beneficii ale uh, soluții oferite de cei care gestionează terenurile, nu vom atinge obiectivele pe care le-am stabilit pentru asigurarea de bunuri publice. Există astfel de soluții, cum ar fi uh, Habitat Banking. Există multe astfel de bănci în domeniul habitatului, în, uh, în habitatului în lume și funcționează. S-ar putea uh, găsi multe fonduri dacă cei care uh, folosesc terenurile pentru construcții plătesc pentru că folosesc și practic fac rău naturii, uh, plătesc bani care putea fi investiți uh, în interesul fermierilor. La fel s-ar putea face și pentru gestionarea apei. Nu văd cum am putea impune pur și simplu reglementări fermierilor cu costuri suplimentare fără a le da și bani în plus. Pentru că nu vor exista bani în plus și sunt multe exemple în acest sens de acorduri între cei care se ocupă de resursele de apă, chiar companii private uh, de exploatare a apei, cum ar fi Vitel, și fermierii, spunând, iată, fermierii trebuie să faceți cu tare și cu tare lucru pentru a păstra apa curată. Dacă o faceți, vă dăm bani, pentru că dacă stricați apa, uh, nu o să mai cumpere nimeni Vitel. Sau compania de apă spune, dacă nu faceți ce uh, vă spune, trebuie să curăț apa și vă costă bani. Așa că prefer să vă plătesc jumătate din suma aceasta. Voi, fermieri, câștigați ceva bani pentru că păstrați apa curată și eu economisesc pentru că nu mai trebuie să curăț apa. Dacă nu există intervenții de pe piață, într-un fel sau altfel, nu mă refer aici la schemele de schimb de emisii, uh, Mă refer uh, la programe mai limitate, mm, relații contractuale între companiile de apă și uh, agricultori. Cred că altfel uh, mijloacele financiare nu vor fi suficiente și va fi greu și să convingeți pe fermieri uh, să meargă în direcția pe care o sugerăm noi. Mulțumesc! Grazie. Bine, mulțumesc lui David Baldock și Corrado Pirțio Biroli, care ne-au stimulat uh, reflexia cu acest studiu foarte interesant și care ne va ajuta în activitatea noastră ulterioară. Mulțumesc reprezentanților comisiei uh, de la direcțiile generale. Mulțumesc colegilor deputați și dacă nu mai aveți alte observații, încheiem aici aceste două zile de ședințe ale comisiei noastre foarte intense. Ne vedem data viitoare, pe 2 mai, la ora 15. La revedere!